Uh, um, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, cred că suntem suficienți în sală ca să putem începe ședința. Aș ruga pe toată lumea să ia loc. Ar fi foarte bine dacă ați reușit să faceți asta, pentru că avem foarte multe puncte pe ordinea de zi uh, într-un timp destul de restrâns. Aș putea să vă rog să adoptăm ordinea de zi în mod oficial. Are cineva modificări? Atunci este adoptată. Întâlnirea noastră este transmisă pe internet, ca toate celelalte din ultima vreme. Așadar, urez bun venit tuturor celor care ne urmăresc pe internet. Și am avut și problema, emisia, publicarea newsletterului Comisiei săptămâna trecută. Cine n-a văzut-o, aceasta este și cei care ne urmăresc online pot să se logheze pe internet și să citească aceast, acest newsletter, această revistă pe internet și pot deveni prieteni ai Comisiei IMCO dacă doresc. Avem uh, procesele verbale? Avem procese verbale? Da. Da, avem procese verbale de la ședința din 1 februarie. Dacă cineva are comentarii sau schimbări, propuneri de schimbări, vă rog să ne anunțați până la sfârșitul ședinței. Dacă nu, le vom considera adoptate. În regulă. Haideți să trecem mai departe. de fapt, dacă tot Bernadette Verniu tot este, Verniu este în sală, aș vrea să fiți noastră președinte pentru următoarele două puncte pe care eu trebuie să, la care eu sunt raportor. Așadar, facem o mică improvizație, cum spuneam, din moment ce Bernadette este aici. Aș ruga pe Bernadette să, fie, să prezideze următoarele două puncte pe care trebuie să le prezint eu. Doamna Veniu acceptă. Așadar, doamne, îi dau cu, uh, conducerea ședinței doamne Veniu. Vă rog dacă doriți să veniți în locul meu. Iar eu voi uh, prezenta cele două rapoarte pe care le-am. Voilà, donc la mise en place est en fait. Doamna Berniu, așadar am reușit să mă instalez și îl înlocuiesc provizoriu pe domnul președinte, pentru ca domnia să se poată prezenta cele două rapoarte. Trecem imediat la primul. Banda largă europeană, investiție într-un promotor digital al creșterii. Așadar, raportorul este președintele Comisiei și îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au contribuit la prima versiune a propunerii. Am avut o întâlnire foarte instructivă și am discutat idei care cred că sunt în uh, armonie cu abordarea noastră și voi avea mai multe sugestii și în această după amiază. Cred că, în special, avizele Uh, au mult de câștigat uh, de pe urma amendamentelor suplimentare, pentru că, așa cum știți, uh, avizele au niște constrângeri legate de lungimea lor, deci aș vrea să ne concentrăm asupra unor probleme unde putem adăuga valoare din perspectiva noastră. După ce am spus acest lucru, trebuie să adaug că am fost foarte dornic să introduc în, această, în acest aviz rolul următoarei generații de bandă largă și accesul la bandă largă câteva dintre discuțiile noastre pe tema pachetului Telecom, mai ales în ce privește aspectele legate de drepturile utilizatorilor, pentru că aici cred că noi am avut o contribuție semnificativă și vreau să subliniez uh, câteva dintre aceste lucruri uh, ceva mai târziu. Dar mai întâi, în ce privește piața unică, aspectele legate de piața unică, este absolut clar, mi se pare, că o infrastructură de comunicare competitivă, ceea ce în zilele noastre înseamnă o infrastructură de bandă largă, care să fie bazate pe fibra optică, dar și cu wireless-ul având o contribuție foarte importantă în ce privește conectarea uh, abonaților, vor fi cruciale ca și instrumente pentru ca piața unică să funcționeze mai bine și pentru a crește activitatea transfrontalieră și am subliniat câteva dintre aceste lucruri în primul element al amendamentului, prin uh, paragraful 2, și de asemenea faptul că pentru a stimula investițiile avem nevoie de o piață competitivă care să funcționeze complet. În acest moment, când bugetele sunt, publice sunt atât de, de uh, uh, mici, trebuie să maximalizăm valoarea potențialelor investiții în domeniul bandei largi și de aceea am legat de problema investiției chestiuni cum ar fi deschiderea rețelelor uh, către cel mai înalt nivel de cerere și de asemenea am cerut uh, guvernelor și autorităților publice să colaboreze cu furnizorii de rețea astfel încât dacă uh, împarți uh, serviciile și îmbunătățești utilizarea unei rețele, găsești mai mulți operatori care să creeze o rețea inteligentă, uh, servicii de e-sănătate, e-achiziții, achiziții electronice, așadar, toate aceste lucruri vor ajuta ca investiția să fie mult mai atractivă. Și dacă se combină acest lucru și cu alte chestiuni, cum ar fi accesul la rețele și la alte uh, forme de infrastructură uh, care mm, ar putea însemna orice, de la livrarea energiei până la livrarea apei, toate aceste lucruri ar putea uh, duce la o scădere a costurilor pentru abonați, pentru că problema cheie pentru rețele de bandă largă este cât costă conectarea și cu cât se poate conecta mai multă lume mai ieftin, cu atât mai bine. Și într-o perioadă în care investițiile publice sunt restrânse, Uh, trebuie să facem uh, tot posibilul pentru a folosi uh, posibilitățile de investiții private. Sigur, în această chestiune va fi nevoie în continuare de susținere publică, ceea ce se întâmplă deja în multe țări, dar condițiile cadru pentru asta, criteriile privind ajutoarele de stat, faptul că aceste rețele susținute prin finanțare publică să fie deschise unor uh, furnizori de servicii care să concureze unii cu alții. Acest lucru mi se pare crucial și am adăugat uh, această prevedere. Și ultimul meu punct se referă la problema drepturilor utilizatorilor. Cred că trebuie să muncim să facem eforturi pentru ca și consumatorii să devină in, interesați de calitatea serviciilor oferite de uh, internetul de bandă largă. Așadar, unul dintre lucrurile care trebuie făcut este să le oferim informații mai bune și mai corecte în legătură cu serviciile pe care le au în acest moment. Uh, recent s-a făcut un studiu de către Ofcom, uh, autoritatea de reglementare din telecomunicații în Marea Britanie, care arată faptul că totuși consumatorii primesc mult mai puțin uh, în medie în ce privește viteza de conectare decât uh, se uh, pretinde în reclame sau în oferte. Și asta nu e în regulă și asta trebuie să fie... E o chestiune care a fost acoperită în reforma telecomurilor pe care am discutat-o și am cerut acuratețe mai multă și informare mai bună pentru consumatori în ce privește calitatea serviciilor care li se oferă. Am pus totuși acest punct și aici pentru că uh, mi se pare că viteza eh, internetului de bandă largă trebuie să fie standard și am cerut eh, autorității europene de reglementare BEREC în domeniul eh, OAREC, în domeniul uh, acesta la nivel european și care, apropo, ne-a susținut foarte mult, le-am cerut să vină cu niște standarde comune în ce privește viteza internetului de bandă largă și să ne asigurăm că experiențele consumatorilor sunt măsurate corespunzător, pentru că dacă consumatorii ar ști ce viteză au acum, ce viteză primesc acum, poate ar fi înclinați să accepte un pachet de internet prin fibra optică mai interesant. Și în cazul britanic și poate și în alte cazuri, viteza actuală pe uh, rețelele de fibră optică uh, e mult mai aproape de viteza livrată. Deci problema în, în legătură cu viteza actuală uh, versus viteza livrată e mai mare, începește rețelele clasice pe cupru. Și în fine am făcut unele comentarii care știu că o să vă intereseze pe mulți în legătură cu neutralitatea netului și cu uh, deschiderea internetului și nevoia de a ne asigura că într-o lume cu unde va exista mai multă capacitate de bandă largă, furnizorii de servicii nu fac discriminări în ce privește calitatea serviciilor uh, pentru a încălca principiile liberei concurențe. Am uh, pus acest lucru și în raportul inițial. Cred că prevederile care există acum în directiva uh, telecomunicațiilor pe care autoritățile de reglementare încep să le aplice sunt deocamdată adecvate, dar am făcut o notă de subsol în care spun că trebuie să continuăm să monitorizăm această chestiune și că în multe țări providerii le dau consumatorilor informații mult mai multe de, în legătură cu modul în care administrează rețelele. Și asta e cazul în Marea Britanie, pentru că a fost una dintre primele țări care au transpus această propunere legislativă într-un, într-un, și care s-a transformat într-un set de informații mult mai detaliate pentru consumatori. Aceștia știu mult mai bine la ce se pot aștepta uh, de la aceste rețele și mai ales în uh, perioade de uh, vârf de sarcină. Doamnă președinte, sunt nerăbdător să ascult opiniile colegilor și sper că împreună vom putea face un raport foarte bun. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Malcolm, pentru toate comentariile noastre. Voi da acum cuvântul tuturor uh, raportorilor din umbră, începând cu doamna Corața Bilt, care o înlocuiește pe doamna Corcola. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă spun că am plăcerea să reprezint pe colega mea Rita Corhola și opiniile ei pe care le susțin și eu. Uh, ea vrea să-și exprime susținerea totală pentru munca excelentă a domnului Malcolm Harbour Sigur, problema investițiilor este una crucială pentru a realiza agenda digitală europeană. Rețelele de înaltă viteză și structurile de bandă largă trebuie să promoveze competitivitatea europeană, locurile de muncă și creșterea economică. Doamna Corhola vrea să sublinieze importanța unei piețe competitive ca să se ajungă la prețuri cât mai bune pentru consumatori. Începește banda largă și uh, cere implementarea rapidă a autorităților de reglementare națională a cadrului revizuit uh, în domeniul telecomunicațiilor al Uniunii Europene și, uh, acces, și de asemenea prevedere privind accesul la rețeaua de nouă generație. Începește politic, programul de politici de spectru ea vrea să vă reamintească că acest uh, lucru este o parte esențială a promovării agendei digitale în Europa. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Vernio, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Antonio Corea de Campos. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să încep prin a mulțumi domnului Malcolm Harbour pentru munca sa și pentru contribuția făcută la acest aviz, care este foarte important important și foarte cuprinzător și vreau să-i mulțumesc în special pentru că a preluat sugestiile făcute la prima întâlnire de către raportorii din umbră, mai ales în ce privește comerțul electronic, serviciile electronice de sănătate și soluțiile tehnologice pentru regiunile periferice ale Uniunii Europene. Această comunicare este una binevenită în sensul că recunoaște beneficiile sociale și economice ale uh, broadbandului și sigur broadbandul uh, va reprezenta una dintre autostrăzile informației care vor promova infrastructura și vor crește implicarea, dezvoltarea și creșterea economică a regiunilor, precum și numărul de locuri de muncă. Și ideea aici, sigur, este să se reducă costurile de tranzacție a uh, informației și să se respecte principiul neutralității tehnologice. De asemenea, comunicarea nu neglijează uh, posibilele probleme uh, care pot apărea pe piață și încearcă să uh, creeze un cadru în care concurența să fie cât mai loială. În plus, este vital să ne asigurăm că modul în care fondurile uh, europene sunt investite uh, se face, este corect pentru a avea rezultate cât mai bune și trebuie să facem eforturi pentru a elimina orice obstacole în calea unei astfel de dezvoltări. Uh, sigur, sectorul public are un rol de jucat în promovarea acestei infrastructuri, uh, stimulând achizițiile și reglementând achizițiile, evident. Această infrastructură este foarte utilă, de exemplu, în ce privește comerțul electronic sau învățarea pe tot parcursul vieții sau conectivitatea care poate duce la stimularea piețelor și la profituri economice. Uh, toate aceste lucruri sunt vitale. La fel, toate legăturile uh, între uh, școli, spitale, legături de bandă largă, de internet uh, și alte instituții publice sunt vitale. Implicarea sectorului public și a celui privat în soluții inovative pentru guvernare electronică, educație electronică, uh, servicii de sănătate livrate electronic, sunt uh, niște lucruri care pot duce la un cerc virtuos atunci când vorbim despre dezvoltarea internetului de bandă largă. Vom prezenta amendamente, dar îi mulțumim foarte mult raportorului pentru acest aviz. Vă mulțumesc. Si, uh, monsieur... Mulțumim. Domnul Manders nu este aici. Oare a transmis uh, intervenția sa cuiva? Domnului Krautzmann, probabil? Doamnă președinte, îmi cer scuze, însă noi am crezut că o să vină. Îmi pare rău, nu, nu o să pot interveni numele lui. C'est pas grave, soyez pas désolé quand... Nu este nicio problemă. În momentul în care va ajunge, îi vom da cuvântul, chiar dacă va fi după alți intervenienți. Dacă nu ajunge, asta este. Din partea uh, Vesel, domnul Enstrom nu este nici dânsul în sală, dar uh, probabil altcineva va lua uh, cuvântul în numele său. Voi fi succinte, domnul președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului Harbour pentru faptul că a abordat tema neutralității utilizatorilor, un subiect important în ceea ce privește o și o altă directivă. De asemenea, și în ceea ce privește subvențiile de stat, este foarte important că a menționat acest subiect, fiindcă în numeroase state membre informații nu sunt suficient de clare. Avem lacune cu banda largă în zonele rurale și fără subvenții va fi dificil să acoperim această lacună. Este important că se menționează instrumentele de finanțare europene. Consider că acestea vor juca un rol important. Da, văd că vine și raportorul din umbră, spune vorbitoarea. Per ansamblu nu pot să spun decât că vă sprijinim raportul, este foarte bun, ține cont de subiectele cele mai importante și va trebui să vedem ce vom face cu acesta în ceea ce privește detalii. Poate vom depune amendamente, însă privitor uh, la linia de uh, poziționare suntem uh, de acord cu ceea ce se întâmplă până în momentul de față. Alors, donc, Monsieur Manders. Așadar, domnul Manders a sosit, vom lăsa puțin să se instaleze și dăm cuvântul domnului De Jung. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vroiam doar să-i mulțumesc lui Malcolm Harbert pentru acest uh, aviz privind raportul. Acesta conține lucruri bune și um, câteva interogații și adăugiri. Aș dori să mă refer la următoarele. Pe de parte, evident, trebuie să existe concurență și ca și consumator uneori am uh, impresia că nu am suficiente opțiuni, cel puțin așa stă situația în Regatul Unit, une, uneori, unde uneori uh, un furnizor are o cotă de piață atât de mare încât e greu să găsești un alt furnizor. Uh, cred că la fel stau lucrurile și în Regatul Țărilor de Jos. Bănuiesc că la asta vă referiți în primul aliniat. Aș putea să fiu de acord cu acest aliniat, însă în același timp trebuie spus că avem uh, anumite regiuni ale uh, țării, mai ales în uh, țările mari, unde există insule sau zone îndepărtate, unde n-ar fi, să spunem, profitabil pentru o companie să facă investiții. Și atunci trebuie să intervină statul, pentru că acest drept la banda largă este un drept universal, independent de locul în care locuim. N-am văzut uh, însă raportul, dar bănuiesc că trebuie să existe o obligație pentru ca statele să permită uh, accesul la internet de bandă largă în zone îndepărtate sau în insule. Și uh, unde este posibil, ar trebui să se recurgă la parteneriate public-private pentru a putea gestiona rețeaua. Acesta este un comentariu. Apoi am o întrebare în legătură cu viteza internetului. Sunt de acord că în practică nu avem aceeași viteză precum cea uh, prezentată în reclame. Însă, în același timp, am observat faptul că uh, lucrurile variază de la un site internet la altul. Eu, eu am internet uh, acasă și uh, Eh, pot să vă spun că am o viteză de 100 eh, de megabytes pe secundă, deci eh, un acces de bună calitate. Însă dacă vizitez anumite site-uri, am probleme, dar cred că acestea nu sunt legate de furnizorul de internet, cât mai degrabă de site-ul respectiv. Nu putem avea reguli generale așadar, pentru că viteza variază de la un site la uh, altul. Nu știu exact cum am putea să subliniem acest lucru mai clar în alineatul 6. În ceea ce privește anumite adăugiri, e bine, am uh, două. Uh, una uh, se leagă de faptul că a menționat uh, comerțul electronic și această comisie deja a fost de acord de câteva ori uh, cu faptul că acest comerț trebuie menționat Uh, pentru că nu e ușor să începi să faci uh, comerț uh, electronic, dar pentru piață acesta este foarte important. Prin mare, el trebuie facilitat. Știu că și comisarul Croiz deja se axează pe acest subiect. Putem oferi software sau anumite indicații în legătură cu modul în care putem folosi sistemul pentru comerțul electronic. Ar trebui așadar să adăugăm o formulare asupra căreia să fie de acord întreaga comisie. Iar apoi pot să spun că există anumite grupuri uh, precum uh, ALDE care uh, trebuie grupuri precum vârstnicii care trebuie și ei luați în considerare, mai ales în ceea ce privește îngrijirile medicale pe internet, pentru că acestea sunt importante pentru viitor. Acestea sunt uh, micile mele probleme, dar în general cred că avizul este unul foarte bun. Merci. Monsieur Manders, la... Mulțumim, uh, domnule Manders, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, interesul de bandă largă va fi foarte important uh, și este și acum și va fi și în viitor. Până la urmă vorbim despre o comunicare între oameni și uh, acest element este foarte important, evident. Malcolm uh, deja a luat în considerare câteva idei uh, ale mele în raportul său, așadar doresc să îi uh, mulțumesc. Uh, sper uh, ca și Comisia pentru Industrie să preia din ideile noastre, pentru că abordarea noastră uh, presupune modul în care lucrează piața internă și um, văd că foarte multe lucruri nu sunt luate în considerare adesea așa cum trebuie de comisiile responsabile pe fond. Dar, cum spuneam, e important să oferim informații tuturor europenilor și tuturor uh, consumatorilor. Cam atât uh, doream să vă spun uh, pe scurt. Mulțumesc! Merci. Alors, tous les shadows se sont exprimés. Catherine... Mulțumim, s-au exprimat toți raportorii din umbră. Acum dăm cuvântul doamnei uh, Stiller. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului. Uh, Malcolm consider că acest raport este unul foarte bun și în ceea ce privește opiniile comisiei noastre, e clar că se ia în considerare furnizorii, se iau în considerare furnizorii a căror dominație pe piață nu este în favoarea consumatorilor sau în favoarea opțiunilor. În ceea ce privește piața internetului de bandă largă, e bine, acest subiect este foarte important și e necesar ca acest serviciu să fie disponibil pe scară uh, largă și aici sunt uh, de acord uh, cu tine. Când vorbim despre accesul consumatorilor, ei bine pot să vă spun că reprezintă o zonă cu regiuni periferice, cu provocări regionale cu care ne confruntăm și mm, această idee legată de uh, satul digitalizat uh, Adică să avem uh, grupuri de 2000 uh, de cetățeni uh, care să aibă acces la un fel de pompă de servicii pentru mediul rural este o idee foarte bună. Așa am asigura acces pentru toată lumea și aceasta ar fi o oportunitate atunci când vorbim despre anumite obiective cu statele uh, membre. Ar fi, deci, un element de uh, reținut. Ar fi un mod prin care să ne putem asigura că cei care trăiesc în regiuni periferice au acces la această revoluție uh, digitală. Uh, majoritatea celor din sală ne axăm pe aceste resurse uh, digitale, aspect foarte important. În ceea ce privește achizițiile electronice, bine, dați vă să vă dau un exemplu. În acest uh, moment uh, în uh, Scoția, uh, școlile au acces uh, la internet pe bandă largă, însă atunci când aceste școli sunt închise din cauza problemelor cu achizițiile publice, celelalte instituții nu au acces la aceste servicii. Deci, din cauza unei licitații publice, accesul este restricționat, deși au fost implicate în aceste procese, implicați în aceste procese și banii europeni. Prin urmare, întreaga uh, problema achizițiilor publice se reflectă asupra acestui uh, uh, subiect, chiar dacă această legătură nu reste foarte clar întotdeauna. Prin urmare, Malcolm, îți mulțumim și cred că am, ai acoperit foarte multe aspecte și sper că și alți colegi vor lua uh, cuvântul pentru a contribui la această discuție importantă pentru locurile de muncă și pentru creștere în general. Malcolm, cred că majoritatea eurodeputaților au uh, spus că această uh, muncă pe care a depus-o a fost excelentă. Acum aș dori să dau cuvântul lui domnului Frank Mas, reprezentantul uh, Comisiei. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am o sarcină ușoară. Nu am uh, aproape nimic de spus, pentru că uh, avizul uh, domnului Malcolm presupune că comisia poate fi de acord cu toate ideile uh, care se regăsesc în acesta. S-a subliniat și activitatea în curs de desfășurare și viitorii pași în ceea ce privește agenda digitală. Voi începe prin a vă spune exact de unde am pornit. Această comunicare vizează agenda digitală și aceasta este una dintre inițiativele uh, strategiei Europa 2020. Așadar, uh, obiectivul principal a tot ceea ce întreprindem aici uh, se leagă de ocupare și de creștere și bănuiesc că toată lumea a subliniat importanța acestor două aspecte. E important să avem și o piață competitivă, funcțională în totalitate, care poate crea locuri de muncă și care poate să uh, asigure buna funcționare a pieței interne în Europa. Aș dori să subliniez uh, un aspect pe care mulți dintre dumneavoastră l-ați uh, menționat în diverse uh, forme și anume uh, scăderea costurilor de investiție. Am estimat uh, că dacă am ajunge la obiectivele noastre, am ajunge să plătim cam 250 de miliarde de euro și suntem conștienți cu toții de costângele financiare pe care majoritatea guvernelor europene trebuie, trebuie să le facă față. se regăsește uh, în uh, aceste observații ale comisiei dumneavoastră uh, un element care cred eu ar trebui susținut și anume uh, reducerea costurilor. Comisia deja a organizat o consultare publică în legătură cu neutralitatea netă și cu universalitatea serviciilor și sperăm că vom emite o declarație într-o anumită formă în viitorul apropiat în acest sens. Înțeleg că colegii mei de la Direcția Generală pentru Concurență lucrează acum la uh, reviziunea orientărilor pentru ajutoarele de stat și uh, din câte înțeleg, totul este planificat pentru 2012, dar uh, în legătură cu acest subiect nu s-au lansat consultările publice. Am dorit doar să menționez acest lucru pentru membrii Comisiei. Acum, revenind la această idee a pompei rurale. Comisia a elaborat uh, obiectivele în comunicarea privind uh, banda largă și a subliniat uh, ideea de a evita această pompă rurală pentru serviciile de bandă largă. Vorbim despre 30 de megabits pe secundă pentru fiecare persoană din Europa până în 2000. 2020 și apoi 100 uh, uh, de uh, megabits pe secundă până în 2050. Dorim să ne asigurăm că vom face față tuturor elementelor care vor veni și că vom putea concura pe piețele internaționale, dar asigurându-ne că nimeni nu rămâne în urmă. Așadar, 30 de megabiți pentru toate părțile Uniunii Europene, inclusiv Highlands în Scoția. Mulțumim foarte mult, doamnă președinte. Ehm, Malcolm, aș dori să spun care este calendarul înainte să-ți dau din nou cuvântul. Termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este 24 martie, așadar ehm, nu peste mult eh, timp. Amendamentele vor fi luate în considerare pe 13 aprilie și votul în eh, Comisia IMCO eh, tot pe 13 aprilie, deci în aceeași zi. Votul în Comisia ITRE va avea loc pe 5 uh, mai, iar uh, pentru plenară probabil în uh, iunie. Malcolm, ai cuvântul din nou. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc colegilor pentru sprijinul arătat, dar și pentru ideile suplimentare oferite. Cred că, deși avem doar puțin timp la uh, dispoziție, adică până în această joi, uh, Uh, vom uh, putea înainta niște amendamente interesante. Cred că am primit un răspuns bun și din partea Comisiei, care a uh, reluat câteva idei. Domnul de Jong mi-a adresat întrebări, însă cred că obiectivele în ceea ce privește dezvoltarea benzii largi uh, sunt uh, chestiuni care au fost uh, preluate de statele membre și um, vor face, față, vor face parte dintr-o nouă propunere care ne va fi prezentată nouă acestei comisii. Prin urmare, nu trebuie să repetăm lucrurile. În ceea ce privește concurența, acest subiect este important pentru că e foarte clar din cadrul de reformă al telecomunicațiilor că în domenii pre precum acelea în care există un singur furnizor de fibră, atunci aceste uh, rețele trebuie puse uh, la dispoziția altor uh, operatori de asemenea. Cred că aici intervin acordurile de concurență, calculând exact faptul că cel care îi face investiția trebuie să-și o și amortizeze. Aceasta este baza de la care ar trebui să pornim. Și repet ceea ce am spus anterior, autoritățile publice investesc pe cât posibil uh, pentru a putea să concureze cu anumiți uh, furnizori. Uh, sunt anumiți furnizori extrem de competitivi, cablul furnizează adesea servicii similare celor prin fibră optică și aici trebuie să luăm în considerare faptul că uh, și banda largă va deveni un competitor în curând. Avem nevoie de o anumită abordare uh, tehnologică, dar să nu uităm faptul că am putea avea o combinație de tehnologii disponibile, iar în părțile cele mai îndepărtate ale Uniunii Europene am putea găsi soluții chiar prin uh, satelit. Deci aceste lucruri nu trebuie omise. Cred că ar fi foarte bine uh, dacă colegii ar putea să-mi trimită amendamentele lor. Am primit și o invitație din partea Comisiei uh, de a pune presiune uh, asupra uh, comisarului privind pentru concurență pentru a veni cu propunerile sale mai devreme și anumiți colegi au subliniat deja acest lucru. În ceea ce privește alte comentarii, aștept amendamentele dumneavoastră, s-ar putea să înaintez și eu uh, propriile amendamente. Iar acum uh, răspund uh, intervenției doamnei Kohler prin doamna Corața Bild și anume că ar trebui să putem să ne consultăm deja în legătură cu spectrul radio și aceste elemente sunt extrem de importante atunci când vine vorba de livrarea de servicii de bandă largă pentru rețelele de uh, generația a 4 dar și pentru rețelele locale uh, Wi-Fi. Oricum, vă mulțumesc pentru contribuțiile aduse. Et je vais vous, vous allez beaucoup travailler aujourd'hui. Ați lucrat deja foarte mult astăzi, uh, vă voi da însă cuvântul pentru cel de-al doilea raport, care este și el foarte important, pentru că vorbim despre o nouă politică comercială pentru Europa, pentru strategia Europa 2020, subiect foarte important, așadar, Malcolm, îți dau din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, un alt subiect. Încep prin a spune că în primul rând, am fost extrem de încântat că coordonatorii au fost de acord să facem un aviz pe acest raport, fiindcă consider că toată lumea este conștientă că această comisie își asumă răspunderea la nivel global într-un mod foarte serios. Se știe foarte clar că dezvoltarea pieței interne europene nu are loc uh, ca un fenomen izolat. Are un uh, impact fundamental asupra relațiilor comerciale globale. Am fost într-o serie de misiuni în China, în India, în SUA și am discutat despre aceste subiecte acolo. M-am axat pe uh, domenii despre care am uh, simțit că ar fi importante mm, pentru comisia noastră ca să ne aducem contribuția, raportul în sine fiind unul foarte bun. Standardizarea și crearea de standarde este un subiect extrem de important, cu multe interfețe în acest raport. Activitatea noastră pe standardizare a arătat foarte clar că standardele globale sunt extrem de importante pentru comerțul global. În ceea ce privește activitatea noastră cu piețele de ă, dezvoltare, standard, piețele dezvoltate, standardele au devenit și mai importante. Există numeroase cazuri de relații cu SUA, cu China, cu Japonia, în care vedem că uh, Relațiile comerciale sunt împiedicate de diferitele metode de standardizare. Standardele au beneficii pentru mediu și pentru consumatori. Însă problema este că cei care au emis standardele au o opinie diferită în ceea ce privește tehnica și știința implicată. Este nevoie să manifestăm anumite presiuni politici, să dăm impulsuri politice pentru ca organismele de standardizare să ajungă la liman fiindcă standarde diferite care vizează același obiectiv nu se traduc decât printr-un cost uh, adițional la nivelul de producție. Vă dau un uh, exemplu din uh, vremea când activam în industria auto. Testele sunt foarte scumpe pentru testele de impact. Și fiecare crash test costă 40-50 de mii de euro, poate chiar mai mult. Și dacă trebuie să faci mai multe teste, cu mai multe mașini, lucrurile se scumpe și mai tare. Ideal ar fi să axăm toți acești bani pe un singur test uh, în această situație. De asemenea, Consiliul Regional Transatlantic discută despre standardele de ultimă generație privind serviciile de e-sănătate, nanotehnologie, rețele inteligente, mașini electrice. Aceste lucruri mi se par niște subiecte foarte sensibile. De ce ar trebui să inventăm noi bariere în calea comerțului viitorului? Am putea din capul locului să discutăm cu partenerii noștri americani și cu alți uh, parteneri pentru a contracara asemenea practici. În ceea ce privește siguranța produselor pentru consumatori, știm că Comisia a stabilit o relație foarte apropiată cu Comisia Americană pentru Siguranța Produselor. Am mers uh, în China, unde am participat la semnarea unui acord extrem de important în ceea ce privește tratarea chestiunilor de standarde la nivel transnațional. Am discutat despre servicii, fiindcă, având în vedere directiva pentru servicii, uh, avem de-a face cu un document extrem de important. Acesta ar putea arăta cum anume putem să îmbunătățim comerțul cu servicii la nivel internațional. În mod deloc surprinzător, menționez și achizițiile publice. Doamna Râle va fi din nou raportorul nostru pe un raport important privind achizițiile publice și cred că este de acord cu mine. Acest sector este unul important în care, colaborând cu partenerii noștri comerciali, vom putea deschide noi piețe. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Un alt sector este cel al inovării și al deschiderii pieței pentru produse și servicii inovatoare. Am menționat foarte clar tehnologiile verzi aici și aici revin la ceea ce am spus despre standardizare. Trebuie să încurajăm cercetarea și dezvoltarea. Trebuie să manifestăm o deschidere către dezvoltarea producțiilor la nivel comercial internațional. Acestea sunt ideile mele, aștept cu nerăbdare opiniile raportorilor din umbră. Amendamentele dumneavoastră sunt indispensabile, astfel avizul poate să devină mult mai bogat în conținut. Deocamdată, după cum am spus, avem șase paragrafe. Mulțumesc! Merci Malcolm. Je vais laisser la parole maintenant au shadow et pour Mulțumesc, dau cuvântul Uh, raportorilor din umbră, doamna Constanț de Grip. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Vreau mai întâi să-i mulțumesc uh, președintelui Malcolm Harbour pentru proiectul de aviz și pentru voința pe care a dovedit-o foarte repede de a asocia pe raportorii din umbră. Așadar, multe dintre sugestiile raportorilor din umbră au fost deja încorporate în uh, uh, proiectul de aviz. Poate nu toate, dar cu siguranță ăsta este obiectul acestei dezbateri. Aș vrea la rândul meu să spun că politica comercială a Uniunii Europene e, trebuie să fie în mijlocul preocupărilor noastre, pentru că, evident, este esențială prin impactul pe care poate avea și orientările pe care le dă deciziile pe care uh, le poate influența. Ea are așadar impact asupra creșterii noastre economice, competitivității noastre și, bineînțeles, piața internă uh, și gama asupra pieței interne și asupra gamei de produse la care are acces consumatorul, așadar are impact direct asupra funcționării pieței interne. Și asta afirmă de fapt și Comisia în comunicarea sa, că prioritatea numărul unu trebuie să fie încheierea uh, rundei Doha, ajungerea la o concluzie, dar eu aș spune că nu cu orice preț trebuie să încheiem uh, runda de la Doha. Rezultatul rundei de la Doha trebuie să fie în același timp ambițios, echilibrat și global asupra întregului subiect de în, în, întregii game de subiecte de negociere. Sigur, există toate aceste acorduri de liber schimb pe care Uniunea Europeană continuă să le negocieze, dar Uh, aici, nici, și aici nu trebuie să uităm uh, despre ce vorbim, pentru că partenerii noștri uh, comerciali sunt în același timp și concurenții noștri, de să nu ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să fim perfect conștienți de această realitate și să înțelegem că discuțiile care au loc atât în sânul Organizației Mondiale a Comerțului, cât și în cadrul bilateral pentru acorduri de liber schimb, trebuie să fie duse cu pragmatism și cu realism, și fără niciun fel de naivitate din partea noastră. Așadar, vreau să aduc câteva mici modificări și câteva contribuții sub formă de amendamente pe care le voi explica foarte rapid uh, în trei puncte amendament asupra acestui proiect de aviz pe care ne l-a prezentat Malcolm Harbour și în care a identificat majoritatea subiectelor care au o legătură cu activitatea comisiei noastre. Aș vrea totuși să revin asupra trei puncte care mi se pare esențiale. Mai întâi, principiul reciprocității și al simetriei. Cred că trebuie realmente insistat în redactarea avizului comisiei noastre asupra acestor două principii, reciprocitate și simetrie Consiliul European Extraordinar din septembrie anul trecut, care um, a discutat problema relațiilor cu partenerii strategici, a evocat pentru prima dată acest concept al reciprocității și a spus, citez, dorim ca partenerii noștri, atât țări dezvoltate cât și în curs de dezvoltare, să răspundă la eforturile noastre într-un spirit de reciprocitate și de beneficii uh, comune. Mi se pare foarte importantă această idee pe care Comisia o preia în comunicarea sa și pe care și Parlamentul European a putut-o evoca într-un anumit raport votat la sfârșitul anului trecut. Deci mi se pare important să putem și noi să reafirmăm și să dezvoltăm acest principiu în proiectul nostru de aviz. De fapt, ă, spun încă o dată, toate acordurile de liber schimb care sunt în curs de pregătire trebuie să poată fi încheiate cu, sigur, cu uh, toate exigențele și ambiția, dar fără naivitate. Deci să fie echilibrate, să, ținem, să se țină cont de specificitățile celor două părți, economice, sociale și de mediu, și să încercăm să ajungem să definim acest echilibru, mai ales în ce privește deschiderea piețelor uh, publice, dar deja ați uh, conținut această idee în proiectul noastră de aviz, domnule președinte. Vreau să mai insist asupra impactului acordurilor de liber schimb asupra pieței interioare și asupra, interne și asupra unor sectoare așa zis sensibile, cum ar fi agricultura, dar nu e vorba doar de agricultură, mai sunt și alte sectoare sensibile care se confruntă cu existența unor reglementări mult mai constrângătoare uneori la partenerii noștri comerciali. Și această diferență de reglementare poate avea consecințe nefaste pentru dezvoltarea și mm, creșterea sectoarelor noastre sensibile. Așadar, mi se pare important, mi s-ar părea interesant ca în cadrul negocierilor acordurilor de liber schimb să se poată face o analiză de impact completă a acestor acorduri asupra pieței noastre interne. În fine, ultimul subiect și foarte rapid, un subiect care a fost uh, pus în discuție recent de doi comisari, uh, Barnier și Tajani, și anume evaluarea investițiilor extraeuropene în cadrul Uniunii Europene. Cred că și aici, pentru a construi, a zice, o orientare a strategiei noastre europene, care să nu fie nici naivă, nici protecționistă, evident, ar fi corect să avem o dezbatere reală privind oportunitatea și necesitatea evaluării acestor investiții care vin din afara Uniunii Europene. Aici cred de asemenea că să încercăm să evaluăm impactul pe care îl pot avea asupra întreprinderilor noastre, asupra uh, există eficient și uh, viitorului întreprinderilor noastre ar putea fi interesant. Așadar, în concluzie, vreau să mulțumesc domnului Harbour pentru activitatea deja făcută în cadrul acestui proiect de aviz și uh, am fi bucuroși să putem să îmbogățim acest text. Sunt la dispoziția sa pentru a continua să discutăm uh, ideile sale. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Dau acum cuvântul celorlalți raportori din umbră, doamna Stitler, doamna Hule, domnul Triantafilides și îi rog să încerce să fie mai conciși pentru că timpul trece. Vă mulțumesc. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului. O să încerc să fiu cât se poate de succintă. Uh, sunt de acord cu ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Raportorul a reușit să sublinieze faptul că achizițiile publice sunt extrem de importante. Uh, de asemenea, tehnologii ecologice sunt la fel de importante și trebuie să menționăm faptul că Există potențial de dezvoltare și uh, pentru a viza un public țintă gen uh, populația vârstnică. Securitatea produselor este extrem de importantă. La șase discutați despre avantajul competitiv. Exact asta încercăm noi să analizăm acum în termen de inovație. Trebuie să analizăm um, potențialul nostru, resursele noastre, pentru a vedea cum anume putem să ajutăm Uniunea Europeană să creeze o strategie S-a discutat și despre răspunderea corporatistă în cadrul relațiilor comerciale și în cadrul atingerii obiectivelor de mediu. Iată câteva uh, opinii care ar putea fi mai clar formulate. Per ansamblu, cred însă că raportul merge în direcția cea bună și că activitatea noastră pe standardizare este recunoscută ca atare în acest raport. Iată o metodă frumoasă de interconectare a politicilor întreprinse până acum. Mulțumesc! Doamna Râle, mulțumesc. Vreau să confirm și să consolidez, fapt, uh, să consolidez uh, opinia domnului Harbour în ceea ce privește standardizarea, un subiect central. Nu putem să menționăm acest, acest lucru suficient de des, fiindcă standardele reciproce sunt baza. Nu ar trebui să supra evaluăm tema achizițiilor publice, totuși. Doresc să fac trimitere la un aspect. Avem Cartea Verde pentru achizițiile publice și odată cu acest subiect vom viza și negocierile în cadrul OMC. Negocieri care trebuie să fie ilustrate și în actele normative comunitare. Avem nevoie de mai multe metode inovatoare, într-adevăr, în uh, de domeniul achiziției publice și ar trebui să vedem că acestea să nu se bată cap în cap cu ce se întâmplă la nivel internațional. În momentul în care vom încerca să implementăm metode inovatoare, dacă vom întâmpina probleme, atunci cred că nu va fi un demers extrem de bun. Ceea ce este comerțul echitabil, în continuare ar trebui să avem posibilitatea să obținem achiziții în această direcție. Salut ceea ce a spus ante vorbitoarea mea în ceea ce privește studiul de impact. În acest sector avem nevoie de un studiu mai amplu de impact înainte de a trage anumite concluzii, mai ales în sectoarele sensibile. Avem nevoie de mai multe cunoștințe clare înainte să ne exprimăm uh, concret. Mulțumesc! Uh, Monsieur Crossman voulait peut-être parler à la place de Madame Odile Schmidt. Domnul Croțan și apoi uh, doamna Schmidt. Raporteur Ole Schmidt would like to thank Mr. Harbour for a very good draft. Domnul Ole Schmidt uh, dorește să mulțumesc domnului Harbour pentru avizul foarte bun și pentru buna cooperare. După cum ați spus uh, la reuniunea de pe 2 martie, domnul Schmidt consideră că majoritatea sectoarelor vizate sunt acoperite de aviz și sprijină textul. Totuși, acesta consideră că este nevoie să se facă trimitere și la importanța comerțului echitabil pentru produsele agricole pentru că la urma urmei sunt vizați consumatorii care cumpără zilnic uh, fructe și legume. În ceea ce privește faptul că 7,4% din totalul importurilor sunt redate din astfel de comerț, iată un subiect extrem de important pentru consumatori și pentru buna funcționare a pieței unice. Domnul Schmidt refer, se referă la și importanța partenerilor ACP. Și subliniază cât de important este ca aceștia să aibă acces la piața unică europeană pentru produsele agricole. 67,7% din uh, importurile noastre sunt uh, importuri de produse agricole. Este nevoie de mai mult comerț echitabil în acest sector, care se atrage prin diferențe importante atât pentru noi cât și pentru partenerii noștri și pentru piața noastră europeană. Produsele agricole sunt extrem de importante pentru piața internă, lucru care este arătat deja de atitudinile consumatorilor față de piața noastră. Aceste lucruri ar trebui să se reflecte în avizul IMCO. Vă mulțumesc! La Mulțumesc, da, acum cuvântul. Iertați-mă, nu vreau să vă pocesc numele. Domnul Traskovski. Un comentariu foarte scurt în ce privește Consiliul Economic Transatlantic. Eu sunt membru în delegația cu Statele Unite și, evident, sunt de acord cu noastră în evaluarea importanței relansării Consiliului uh, Economic Transatlantic, dar cred că ar trebui să menționăm și ce facem aici, în Parlament, pentru că ce încercăm să facem prin intermediul dialogului legislativ cu, Consiliu, cu Congresul American este, practic, să schimbăm prioritățile de discuție. Deci, nu doar să vorbim despre probleme de afaceri externe, de politică externă, ci și probleme legislative sau uh, comerciale. Și pentru prima dată, de exemplu, am început să discutăm uh, comerțul electronic. Uh, colegii noștri americani au început să ne trateze acum mai serios după tratatul de la Sabona și după ce au dispărut problemele cu SWIFT-ul. Deci ar fi interesant să recunoaștem în acest aviz și acest lucru, să vorbim și despre ce se întâmplă în activitatea noastră și în relația noastră cu Congresul American. Vă mulțumesc. Madame Corazza Bild, c'est à vous. Doamna Corața Bild. Mulțumesc, vreau să susțin și eu abordarea lui Malcolm în a sublinia foarte clar că liberul schimb este calea de urmat pentru creșterea competitivității și a lucrurilor de muncă în Europa. Aș vrea să reacționez și eu la principalele uh, îngrijorări ale IMM-urilor europene care consideră că nu au condiții egale de operare în piața, pe piața mondială în ce privește standardele de producție și faptul că ne concentrăm pe reguli de convergență și de a produselor mi se pare foarte importantă. foarte important, sunt interesată foarte mult de problema siguranței jucărilor, pentru că majoritatea jucărilor din Europa sunt importate și dacă importăm avem și posibilitatea de a inspecta standardele uh, și de a impune standardele valabile pentru Uniunea Europeană sau pentru jucăriile care sunt produse în Europa. n Aș vrea să fac și o declarație politică importantă. Dacă vrem să fim consecvenți acum uh, cu ce se întâmplă în Mediterana, în țările din Africa de Nord, trebuie să fim pregătiți uh, cu o nouă politică comercială pentru Europa să ne deschidem porțile către produsele din aceste țări. Nu putem doar să cerem Uh, susținere pentru mișcările democratice în acele țări și să păstrăm în același timp ușa închisă, să nu le permitem să exporte către noi. Pentru că politica comercială este unul dintre instrumentele cele mai importante pe care Uniunea Europeană le are ca să promoveze pacea și democrația. Și voi introduce un amendament pe acest uh, subiect uh, cu permisiunea noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Verniu, mulțumesc. Nu mai vrea nimeni să ia cuvântul. Atunci o să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei Domnul Miguel Sebaios Baron. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor membrilor pentru contribuțiile la acest raport. Comunicarea Comisiei uh, creștere prin comerț uh, și relații internaționale e partea uh, contribuției sale la strategia UE 2020. E o strategie pe termen lung. Încercăm să plantăm semințele și să culegem roadele pe termen lung încercăm să identificăm prioritățile și principalele obiective în uh, cadrul agendei comerciale și în cadrul, uh, uh, în cadrul comercial multilateral, adică runda Doha și discuțiile OMC, precum și toate acordurile bilaterale de liber schimb, identificăm prioritățile și obiectivele, le negociem și după aceea, numai după ce sunt încheiate negocierile, vom primi cum am spus, uh, vom vedea pe termen lung uh, beneficiile economice ale acestor politici. Ne bucurăm să vedem că toți membrii s-au referit la principalele obiective și prioritățile acestei comuni comunicări, în special importanța atașată de Comisia asupra nevoii de a uh, reduce barierele de reglementare, nu doar cu țări mari, cum ar fi Statele Unite, deși, sigur, o reînnoire a agendei cu Statele Unite a început deja să producă unele rezultate, dar și cu alte țări, cum ar fi China, Japonia, cu care avem un dialog uh, fluid. Câteva dintre preocupările importante sunt și pe agenda Comisiei, cum ar fi achizițiile guvernamentale, achizițiile publice, precum și principiul simetriei și reciprocității. Toate aceste idei sunt luate în considerare și ele Uh, marchează propunerile noastre. Uh, în toate propunerile noastre încercăm să obținem mai multă deschidere și transparență pentru exportatorii și investitorii europeni în străinătate. Vă mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc. Înainte să-i dau din nou cuvântul raportorului Malcolm Harbour, vreau să vă reamintesc calendarul. Așadar, depunerea amendamentelor pe, până pe 24 martie la prânz, apoi examinarea amendamentelor până pe 12 aprilie și vot în Comisia IMCO pe 13 aprilie, iar la Comisia INTA pe 23 mai, deci plenară în iunie. Îi dau cuvântul așadar lui Malcolm pentru a trage concluziile pe acest raport foarte interesant și îl felicit pentru aceste două rapoarte și pentru munca enormă efectuată. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă președintă, și mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să particip la lucrările eh, Comisiei la, în calitate de raportor și nu de președinte pentru acest segment. Nu am prea multe de adăugat pentru că cred că ați eh, spus cam eh, tot ce era de spus. Se par comentarii foarte importante și voi încerca să introduc cât mai multe dintre ele. Ce a spus domnul Trașcovski mi s-a părut în special important. Uh, Probabil că are dreptate să adăugăm o notă în legătură cu importanța dialogului legislativ uh, transatlantic, dar aș adăuga la asta că și alte comisii trebuie să fie mai implicate în acest proces decât sunt acum. Aveți dreptate să spuneți că legislația transatlantică progresează în multe zone și dialogul transatlantic legislativ progresează în multe zone. Și e important să se țină seama de expertiza comisiilor cum este Comisia IMCO și președintele Comisiei IMCO ar trebui să fie consultat în mod regulat de delegația uh, americană a Congresului care se ocupă de acest dialog transatlantic. Asta nu s-a întâmplat până acum. Cred că ar trebui să se întâmple. Deci mi-ați dat o oportunitate ideală să adaug acest punct cu susținerea noastră, dar uh, aș uh, discuta cu noastră un amendament cât mai potrivit din punct de vedere tactic care după aceea să, pe care după aceea să îl prezentați și domnului Brock ca să ne asigurăm că toată lumea este pe aceeași lungime de undă. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Verniu, mulțumesc și acum, domnule președinte, vă predau uh, poziția de președinte al ședinței. Good. Well, thank you very much for that opportunity, um, which was very good to... Uh... Mulțumesc foarte mult. A fost uh, foarte plăcut să mă ocup de aceste două dosare care mă interesează în mod deosebit. O să trecem acum la raportul domnului Mitro Repo, un raport legislativ privind amendarea regulamentului privind cooperarea între autoritățile naționale responsabile de uh, aplicarea legislației în domeniul cons- protecției consumatorilor și prima primul raport uh, în acest domeniu a fost uh, al doamnei Gebhardt. Doamna Gebhardt a fost raportor pe această temă într-o uh, într-o viață anterioară a Comisiei INCO în 2006 sau chiar 2004, când a, s-a discutat prima dată acest dosar. Acum este domnul Repo, raportor, și îi dau cuvântul pentru a ne vorbi despre această propunere și ce sugestii dorește să facă pentru a o îmbunătăți. După aceea avem raportorii din umbră, Simon Busutil, care îi urez bun venit călduros la comisie, Roșfor, Rulă și Salvini și aș, s-ar putea să contribui și eu numele grupului meu, evident. Și Cred că și domnul Molnar este aici și dorește să ia cuvântul, pe care îl salut de altfel și cred că avem și reprezentantul președinției maghiare, da? Așa că o să invit și pe Agnes Chetei să ia cuvântul dacă dorește. Însă mai întâi dau cuvântul domnului Repo. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Pentru prima dată discutăm o propunere de reglementare privind cooperarea în domeniul protecției consumatorului. În acest stadiu, mă interesează în principal să ascult opiniile uh, raportorilor din umbră pe această chestiune. Până acum am întâlnit cu reprezentanții Comisiei, de asemenea și ai președinției maghiare, am discutat problema cu ei și mă voi întâlni și cu alte părți implicate de-a lungul acestei săptămâni. Din 2004 avem un regulament care se ocupă cu aplicarea la nivel european a legislației în domeniul protecției consumatorilor și legislației prin cooperarea între autoritățile naționale. Vrem de asemenea să armonizăm drepturile de investigare în acest domeniu și drepturile de implementare. Uh, această chestiune are de-a face și cu mecanismele prin care se face schimb de informații sau atunci când luăm măsuri în uh, cazul unor încălcări ale legilor de protecție a consumatorilor în tranzacții transfrontaliere. Scopul acestui regulament este să ofere un nivel cât mai înalt de protecție a consumatorului în toată Uniunea Europeană și să crească încrederea consumatorului în piața unică. Comisia prezintă acum uh, o revizuire a acestui regulament, dar e vorba doar de o propunere legislativă și tehnică care nu extinde area de aplicare. În practică asta ar însemna că anexa a regulamentului va fi actualizată. Am discutat problema cu Comisia și a devenit foarte clar faptul că motivul cel mai semnificativ pentru care trebuie revizuit textul are legătură cu directiva privind creditele de consum. Pentru că certitudinea juridică este uh, pusă sub semnul întrebării în special certitudinea juridică pentru consumatori, dar mai ales atunci când privim problema din punct de vedere al Comisiei sau autorităților naționale, uh, chestiunea devine problematică. Nu cred că trebuie să punem sub semnul întrebării intenția Comisiei aici. Comisia a spus că anexa va fi, adop- a, a, va fi actualizată și se vor face anumite corecții și unele uh, pasaje legislative trebuie să fie și inițiative legislative trebuie uh, înlocuite cu directive noi, pentru că nu mai sunt de actualitate. Însă acestea nu sunt conținute în propunerea actuală a Comisiei. De exemplu, drepturile pasagerilor uh, pe căile navigabile interne europene uh, au fost incluse încă din 2004 în diferite prevederi ale acestui regulament. Alte schimbări, de exemplu, cum să extindem uh, area de aplicare a anexei. Aceasta nu, nu, apar, nu își găsește locul în această propunere. Comisia spune că acest regulament s-a aplicat pe o perioadă prea scurtă și nu este suficientă experiență în ce privește implementarea sau aplicarea lui. Și nu avem nici suficientă experiență și informații în legătură cu aceste subiecte. Am înțeles de asemenea din discuțiile și contactele mele cu Comisia că rețeaua CPC și evaluarea, evaluarea rețelei CPC uh, e deja pe cale să se producă o rețeaua de protecție a consumatorului la nivel european. Uh, se va face o evaluare extinsă așadar și rezultatele se vor publica în 2012 și după aceea va exista o consultare publică pe această chestiune și numai după această consultare publică, deci abia undeva prin 2014, Comisia va fi pregătită să uh, ia în considerare o reformare a sistemului. Grupul de lucru al Consiliului a discutat chestiunea aceasta în timpul președinției belgiene. Belgia a propus să se facă amendamente la text prin care Comisia să aibă obligația de a uh, examina posibilă extindere a ariei de aplicare uh, către alte directive privind protecția consumatorului și de asemenea cum să îmbunătățească eficiența rețelei de, uh, europene de schimb de informații în ce privește protecția consumatorului, rețeaua CPC. Uh, totuși, uh, s-a decis adoptarea doar a amendamentelor tehnice ale Comisiei și nu s-au făcut uh, la Consiliu alte schimbări în textul regulamentului. Ce ar trebui să facă atunci Parlamentul? Așa cum am spus, în acest stadiu aș fi foarte interesat să ascult opiniile dumneavoastră pe această chestiune. Personal, eu cred că sunt trei alternative aici. Prima, o soluție minimalistă, să acceptăm propunerea Comisiei privind uh, schimbările tehnice, adică poziția Consiliului și atunci să nu se facă practic schimbări la regulament sau uh, să adoptăm soluția evaluării la uh, jumătate de mandat și să adăugăm propunerea belgiană în ce privește revizuirea uh, clauzelor și termenelor limită, totuși luând în considerare faptul că, pe de, pe de altă parte, Comisia deja a început să ia măsuri în legătură cu evaluarea sistemului și cea de-a treia alternativă, soluția maximală, să facem și alte amendamente la text ca să creștem, să extindem area de aplicare a regulamentului. Uh, având informațiile pe care le avem, eu unul aș susține schimbări cât mai mici, pentru că nu avem suficientă documentație sau informații și experiențe pe baza cărora să facem schimbări mai uh, extinse și mai cuprinzătoare. Dar, de asemenea, și soluția de mijloc ar fi posibilă, însă, din moment ce e Însă, din moment ce de începem discuțiile, nu vreau să Um, privilegiez nicio ipoteză. Oricum, cred că legislația privind protecția consumatorului trebuie cât mai bine uh, elaborată uh, și în spiritul uh, actului privind uh, piața unică. E vorba de măsuri care sunt obligatorii din punct de vedere juridic și care vor întări și asigura poziția consumatorilor în viitor și care se pot compara cu uh, legile în domeniul acțiunilor colective. De asemenea, cooperarea între autoritățile din domeniu are o semnificație specială. De asemenea, atât reprezentanții Comisiei cât și ai președinției maghiare doresc uh, să aibă o propunere uh, pentru a începe discuțiile cât mai repede și scopul ar fi ca regulamentul să se aplice deja din toamna viitoare. Deci, depinzând de procedură, de procedura pe care o vom alege, vom decide cât de rapid vom avansa în această chestiune. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, domnule Repo, pentru o explicație foarte clară a acestei propuneri și sunt de acord cu noastră. Cred că trebuie să uh, lucrăm pe această chestiune și cred că practic nu substanța regulamentului este pusă în discuție, ci o chestiune de um, actualizare a ei în vederea unor viitoare schimbări și cred că aveți uh, perfectă dreptate în ce privește directiva prin creditul de consum și influența asupra acestui regulament. Haideți acum să dăm cuvântul raportorului din umbră, foarte pe scurt, sper, uh, domnule Busutil mai întâi. Aveți cuvântul. Well, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor pentru această prezentare foarte clară. Dacă bine am înțeles, dânsul propune aici una dintre cele trei opțiuni. Prima ar fi doar să susținem uh, propunerea având în vedere că aceasta este o propunere tehnică, apoi a doua opțiune ar fi să introducem o clauză de revizuire uh, o opțiune practic aflată la mijloc și a treia să facem schimbări uh, fundamentale. Sunt de acord cu domnul raportor că ar trebui probabil să urmăm mai degrabă cea de-a doua um, abordare și anume să inserăm o clauză de revizuire. Având în vedere că este uh, o propunere tehnică, n-ar trebui să introducem în ea modificări de fond, ce puțin nu în acest moment. Dar sunt de acord că e nevoie de o revizuire a acestei legi, pentru că aceasta nu ne-a oferit nouă sau consumatorilor ceea ce uh, am dorit. Ne aflăm uh, puși în fața unor uh, situații în care se fac achiziții transfrontaliere zi de zi și uh, autoritățile de protecție a consumatorului uh, aici nu cooperează suficient pentru a se asigura că consumatorii sunt uh, protejați atunci când fac achiziții din alte state. Așadar, e clar că e nevoie de o revizuire. E clar și de faptul că agențiile de protecție a consumatorului ar trebui să coopereze mai bine și să ofere remedii mai eficiente consumatorilor atunci când se confruntă cu dificultăți în alte state. Da, e nevoia să, există nevoia de a îmbunătăți textul, însă uh, într-o propunere tehnică n-ar trebui să uh, facem altfel. Sunt oricum deschis la alte argumente uh, ale domnului raportor. Însă, deocamdată, aș dori să fiu de acord cu opțiunea propusă de domnul raportor și anume să alegem cea de-a doua variantă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Busutil! Cred că în ceea ce privește problema implementării, un subiect uh, pe care l-am tratat uh, separat uh, cu Comisia, am avut cu toții întrebări legate de eficiența acestor prevederi. Așadar, s-au făcut anumite modificări unde am avut date comparative suficiente și bune. Însă trebuie să vedem exact cum vor fi puse în aplicare toate aceste lucruri. Uh, statele membre ar trebui să aibă și resurse să facă acest lucru și aici se află, de fapt, esența uh, problemei. Domnule Roșfor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor pentru prezentarea dânsului care a fost foarte clară. Aș dori să spun tuturor colegilor că, deși acest este foarte tehnic, met vine exact la momentul potrivit, atunci când revizuim directiva privind drepturile consumatorilor, pentru că acest text practic completează această directivă. De altfel, există și uh, acest cadru al protecției consumatorului. Și, uh, pe de altă parte, avem și capacitatea de a ne asigura că această lege se va aplica în practică în toate statele membre. Pentru grupul nostru este foarte important să existe o eficiență a ceea ce uh, votăm pentru ca consumatorii și întreprinderile, precum și întreprinderile mici care servesc consumatorii, să poată să se folosească de aceste prevederi. În același timp, vorbim despre elemente precise care se leagă de uh, practicile neloiale sau practicile ilegale. Așadar, trebuie să facem astfel încât uh, Uh, operatorii uh, neloiali de pe piață să fie reperați, mai ales atunci când acționează în manieră transfrontalieră. Din această perspectivă, aș dori să vă spun că în regulamentul din 2004 se regăsește o prevedere conform căreia Comisia trebuie să facă, odată la doi ani, o prezentare a modului în care s-a aplicat uh, acest text. Dacă ne gândim la ultima uh, astfel de prezentare a Comisiei în legătură cu uh, acest regulament, e bine, a fost foarte instructivă. 87 de persoane au fost arestate în aprilie 2008 pentru afaceri frauduloase și, uh, practic, uh, se demonstrează faptul că lucrurile funcționează. Au uh, fost peste câteva sute de solicitări de asistență reciprocă uh, Așadar, putem uh, să considerăm că se reperează situațiile uh, incorrecte. Dacă solicitările primite uh, sunt bine repartizate la nivelul statelor membre, adică dacă se acoperă bine teritoriul statelor membre, E bine, în ceea ce privește solicitările emise, e bine, lucrurile sunt variabile, adică în anumite state membre există multe solicitări de informații, solicitări de asistență reciprocă prin uh, rețea, ori în alte state membre uh, există foarte puține sau deloc. Asta însă nu înseamnă că aceste state membre, după părerea mea, sunt uh, protejate împotriva oricărei practici frauduloase sau ilegale, ci, uh, practic, uh, vorbim despre mijloace diferențiate și adesea insuficient folosite în statele membre pentru a ne asigura că totul se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului. Singura idee pe care eu o rețin de aici este următoarea dacă trebuie să facem un efort, atunci trebuie să facem astfel încât uh, statele membre uh, să aplice toate cu aceeași eficiență acest uh, regulament, astfel încât acesta să reprezinte un instrument real. N-ar trebui să existe state refugiu pentru anumiți operatori economici care se ocupă cu delicte, și care uh, sunt mai uh, puțin expuși la solicitări care vizează propriile conturi uh, în anumite state față de altele. Evident, mai trebuie să discutăm cele trei opțiuni prezentate și aici, uh, ca și raportorul și ca și raportorul din numărul PP-ului, uh, sunt uh, pentru o abordare pragmatică și realistă. Adică trebuie să fim capabili să ne adaptăm la ceea ce este necesar, dar trebuie să susținem și rapiditatea pentru modificarea acestui text. E întotdeauna util să avem o abordare mai vastă pentru a vedea cum am putea extinde domeniul de aplicare al acestei uh, legi. Sunt uh, favorabil unei uh, eficiențe manifeste a acestui text, o eficiență care să poată transpare rapid. A trebuit să existe și o susținere în această perspectivă pentru statele membre. Mulțumesc. Doamna Ruiule are cuvântul. Doresc să mulțumesc și eu raportorului, fiindcă a, ne-a prezentat foarte bine acest subiect. Susțin propunerea domniei sale. Să nu uităm că ar trebui să ținem cont de faptul că în raportul Chaldemos am susținut că trebuie să revizuim siguranța produselor și instrumentele de monitorizare a pieței. Aceste lucruri ar trebui să fie reluate aici. N-are sens să batem apa în piuă. Are sens să facem gălăgie abia atunci când uh, trebuie să prelucrăm oricum directiva privind securitatea serviciilor și aș pleda acum că în ceea ce privește directiva creditelor pentru consumatori să ținem cont de ceea ce se stipulează acolo, fiindcă este foarte important și ar trebui să ne gândim dacă vom avea o clauză de revizuire. Cred eu oricum că Comisia va veni cu o clauză de revizuire și în momentul în care va fi pus în aplicare directiva, va fi pus în aplicare directiva domnului Schwab. Nu mai trebuie să formulăm aceste lucruri explicit. Sunt însă pentru micile soluții propuse în raport și voi sprijini pe deplin tot ceea ce se stipulează. Mulțumim foarte mult. Aici încheiem lista vorbitorilor. Am uh, putut uh, și eu să fac comentarii în numele grupului meu. Acum uh, dau cuvântul reprezentanților Comisiei și Consiliului pentru a răspunde la întrebările adresate și pentru a oferi mai multe informații în legătură cu conținutul acestor prevederi. Apoi dăm cuvântul domnului raportor. Domnul Molnar, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru această oportunitate de a discuta atât de repede această propunere aici. Ceea ce s-a exprimat uh, subliniază îngrijorările manifestate și în reuniunea cu raportori și cu raportorii uh, din umbră și nevoia de a avansa cât se poate de repede. Așa cum a spunea domnul Repo în uh, prezentarea sa excelentă, această propunere este una de natură tehnică doar. Și asta pentru că toate deciziile serioase au fost luate deja de către Consiliu, de către Parlament și acestea au fost transpuse în lege. Încercăm să evităm uh, incertitudinile juridice și să oferim uh, doar o imagine clară. În acest moment uh, nu intenționăm să schimbăm domeniul de aplicare sau alte articole ale acestei legi. Argumentele deja au fost prezentate, eu doar vreau să le repet. Acest regulament funcționează doar de patru ani. Cum a spunea și primul uh, raport, uh, primii doi ani au fost uh, petrecuți în abordarea chestiunilor de natură tehnică. Acum va fi prezentat în următoarele luni Parlamentului cel de-al doilea raport pentru ultimii doi ani. Și acum poate ar trebui să vorbim puțin despre implementare, pentru că până acum am avut doar 2 ani pentru implementare. Trebuie să înțelegem așadar foarte clar ce schimbări sunt uh, necesare. Oare aceste schimbări sunt de natură legislativă, ar trebui să ne atingem de corpul regulamentului sau vorbim mai degrabă despre implementarea sa, despre împărtășirea de buneri uh, practici, de priorități uh, Uh, și așa mai departe. Pentru a înțelege toate astea, pot să vă spun că uh, anul acesta Comisia a organizat uh, ateliere pentru punerea în aplicare acestui regulament. Azi dimineață am prezat un astfel de grup pentru protecția datelor și anumite chestiuni au fost subliniate la o anumită conferință organizată de președinția belgiană. Vorbim așadar despre aplicarea acestui uh, regulament. Va veni momentul în care uh, se va prezenta și cel de-al treilea raport uh, bianual, deci un raport practic pentru viitorii doi ani. Și acel moment va coincide cu calendarul propus de reprezentantul Belgiei la reuniunea de lucru a Consiliului. Apoi, când vom veni pentru a patra oară în fața Parlamentului, uh, uh, vom putea să vă spunem ce s-a întâmplat, uh, ce ar trebui schimbat, unde anume sunt probleme. Va avea loc în paralel și o consultare publică și credem că trebuie să consultăm cele 300 de autorități competente care lucrează cu noi în fiecare zi. Acestea știu cel mai bine ce ar trebui schimbat, însă, din păcate, astăzi nimeni nu știe acest lucru pentru a avea o propunere uh, rațională, trebuie să analizăm bine uh, situația și trebuie să cunoaștem uh, aspectele practice ale activității acestor organizații. Va trebui să avem și o analiză de impact bună pentru a înțelege ce s-ar întâmpla dacă ne-am atinge de corpul textului. De aceea, Comisia a propus să restrângem ambițiile pentru acest moment la minimum, la schimbările necesare în anexă. Apoi vom lua în considerare orice idee bună pe care o putem primi acum sau uh, mai târziu. Și apoi, prin această propunere legislativă, până în 2014, vom putea să uh, adoptăm o versiune uh, revizuită și asta dacă este necesar, pentru că deocamdată nu știm dacă acest lucru este sau nu necesar. Procesul însă ne va oferi informații suficiente. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au exprimat astăzi, pentru că am avut impresia că lucrurile sunt luate în uh, serios, uh, în interesul uh, consumatorilor se consideră faptul că punerea în aplicare este absolut necesară pentru funcționarea pieței interne și pentru a asigura drepturile consumatorului. Așadar, aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au exprimat și în același timp și domnului președinte al acestei comisii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Molnar. Uh, am primit explicații foarte clar din partea dumneavoastră. A existat o conferință unde am luat și eu cuvântul și atunci am discutat despre autoritățile de implementare și despre procedurile necesare pentru a funcționa mai uh, bine și e clar că vrem să ne asociem acestui uh, efort. Acum reprezentanta Consiliului are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele președinției aș dori să vă spun că mă bucur să mă aflu din nou uh, printre uh, dumneavoastră în cadrul acestei uh, comisii, a Comisiei IMCO. Consiliul face tot posibilul pentru a coopera strâns cu Parlamentul European. Aceasta este o prioritate pentru noi, pentru cele șase luni de președinție. Pe baza celor auzite, Înțeleg clar că acest dosar poate fi un prim exemplu pentru această cooperare strânsă, pentru că uh, punctele de plecare sunt uh, apropiate. Și acum am trei uh, comentarii pe care aș dori să le prezint. Acest proiect presupune, practic, o actualizare a unei uh, legi uh, existente și, practic, actualizăm lucrurile dincolo de aceste modificări uh, tehnice. Am înțeles că e de preferat o abordare minimalistă și pot să vă spun că suntem de acord că asta nu exclude necesitatea de a evalua lucrurile în manieră generală mai târziu și de a completa mai mult această lege ulterior. La nivelul grupului de lucru s-a ajuns la un acord între statele membre în Consiliu. Acest acord este în conformitate cu uh, ceea ce a subliniat uh, și a propus deja Comisia, și anume, grupul de lucru a fost de acord că vom urma o abordare minimalistă și că vom uh, adopta propunerea inițială a Comisiei. Acceptăm faptul că ne vom uh, limita doar la o actualizare și uh, Așteptăm cu interes și propunerile Parlamentului European, amendamentele dumneavoastră și vom fi gata să cooperăm uh, strâns cu Parlamentul. Suntem o președinție um, care dorește să lucreze bine cu uh, Parlamentul și lucrurile vor rămâne așa. Vom face tot posibil în acest uh, sens. Deja am luat legătura cu domnul raportor și nu avem un dezacord deocamdată. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, dumneavoastră și colegilor dumneavoastră pentru faptul că implic, vă implicați atât de puternic în activitatea care vizează uh, protecția consumatorilor. Vă mulțumim că ați venit uh, astăzi aici. Domnule Repo, veți putea încheia această discuție și, să, și ne veți putea da detalii în legătură cu calendarul. Mulțumim. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor care au uh, intervenit raportorilor din umbră și celorlalți vorbitori. Mulțumesc și reprezentanților Consiliului. Cred că vom putea coopera foarte bine noi uh, finlandezii cu maghiarii. Mulțumesc pentru comentariile făcute. Voi uh, lucra mai departe cu echipa mea pe acest dosar. Voi ține cont de faptul că trebuie să progresăm foarte rapid. Poate că la începutul săptămânii viitoare voi prezenta deja un text care să fie dat mai apoi spre traducere. La jumătatea lunii aprilie vom putea să dezbatem acest dosar încă o dată la comisia noastră. În ceea ce privește votul, Obiectivul nostru este evident acela ca la finele lunii mai să putem vota în comisia noastră dacă totul merge foarte bine. Mulțumesc. Good. Yeah. Mulțumesc, spune președintele. Da, este un calendar decent, dat fiind că avem, există un sprijin amplu la comisie pentru această abordare. Voi repeta, spune președintele, Domnul Repo va trimite pe 28 martie raportul spre traducere. Îl vom analiza fie pe 12, fie pe 13 aprilie. Termenul pentru depunerea amendamentelor 20 aprilie, examinarea amendamentelor 24 mai, votul la IMCO 25 mai. După care ajungem la plenară în iulie. Nu vom reuși să tragem concluzie finale în timpul președinției maghiare, însă cred că totul se va întâmpla în mare parte sub președinția maghiară. Mulțumesc! Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul domnului Hans-Peter Mayer, opțiunile politice pentru legea contractelor. Din câte am înțeles, domnul Mayer nu se simte bine uh, și îl va înlocui Andreas Schwab. Doamna Styler, doamna Râle, domnul Fox, raportor din umbră. Doamna Salvini, nu știu că este în încăpere. Doamna Schwab, Steiler, Rüle, Fox. Dau cuvântul lui Andreas Schwab pentru a ne prezenta raportul numelui Hans Peter Mayer. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, domnul Mayer este bolnav astăzi și m-a rugat să îl înlocuiesc. Este un uh, subiect în strânsă legătură cu raportul pe care îl tratez eu acum. Ne aflăm uh, pe punctul de a finaliza raportul meu, de aceea mă bucur faptul că pot să mă refer astăzi la ceea ce a dispus domnul mai în ceea ce privește introducerea unei noi legi uh, a contractelor și la prezentarea celor 81 de amendamente depuse. Cred că suntem cu toții de acord asupra unui lucru trebuie să protejăm acest domeniu la nivel european. Este motivul pentru care acest lucru a fost stipulat în raport și este partea unora dintre amendamentele depuse. În ceea ce privește implicarea uh, unui uh, studiu de impact, există o unanimitate pe acest subiect, însă se pune întrebarea ce fel de formă va căpăta studiul de impact și ce detalii uh, vor fi specifice. Există o serie de amendamente diferite pe acest subiect de la numeroși colegi. PP-ul este pentru combinarea amendamentelor 24, 27, 56, care prevăd o verificare amplă. Aș le-a sugera raportorului să, să sprijine această abordare pentru că la final să asigurăm o majoritate pentru un studiu de impact amplu. Acest lucru ar fi de dorit de toate părțile. De asemenea, suntem cu toții de acord că este important ca directiva privind uh, dreptul contractual să fie puțin amânată pentru că apoi să poată fi integrată în uh, dreptul comunitar. Și acest lucru va fi uh, tratat împreună cu amendamentele combinate mai sus menționate. Parlamentul European trebuie să țină cont și de uh, rezultatele obținute de experți înainte de a ne forma o imagine clară în ceea ce privește niște instrumente opționale privind dreptul contractual și alternativele la acestea. Sunt convins, domnule președinte, de faptul că Comisia ținând cont de rezultatele consultărilor, va lua în calcul tot ceea ce uh, stipulăm noi. Consider că noi, în calitate de comisie IMCO, avem răspunderea pe acest dosar să ne oferim opinia. Înțeleg opinia S și, S și D, uh, GUE și uh, ECR, dar nu își are locul aici. pp uh, împreună cu PP-ul sugerez să avem trei amendamente de compromis care, împreună cu amendamentele mai sus menționate, să ducă la un compromis între dreptul contractual opțional și uh, instrumentarul favorizat de ceilalți. În special, comerțul electronic și contractele comerciale ar trebui să fie cuprinse aici. Restul, uh, spre exemplu, definiția celorlalte contracte, ar trebui să fie încadrat în instrumentar, toolbox. În compromis se stipulează faptul că tot ceea ce ține de detaliu vrem să ștergem, de exemplu ce a fost stipulat la paragraful 9. Raportorii număr au primit compromisurile înainte de această reuniune. M-aș exprima pentru uh, acestea. Și mulțumesc, uh, spune domnul Schwab, în numele domnului Hans Peter Mayer, pentru buna cooperare. Să sperăm că astfel vom reuși ca la final să avem, într-adevăr, un drept contractual european adevărat. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Andreas Schwab. Mulțumim, Andreas Schwab. Catherine Styler are cuvântul. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Mulțumesc, Andreas, pentru a, uh, intervenție și pentru contribuție. Ai subliniat foarte bine diferențele ce există. Diferența între perspectiva domnului Mayer și perspectiva noastră ar trebui să fim foarte specifici în ceea ce privește opțiunile. Mulți dintre noi am dorit un uh, studiu de impact amplu care să ține cont de toate opțiunile înainte să luăm o decizie. Din păcate, am încercat să facem sugestii. Dar ne-am lovit de poziția fundamentală a domnului Maier, care dorește să se ia o decizie în comisie, indiferent ce s-ar întâmpla. Noi, de pe de altă parte, am dorit să avem o evaluare amplă făcută de comisie, dat fiind faptul că nu a existat un studiu de impact pe acest subiect. Până nu soluționăm această chestiune, mi se pare că deocamdată studiul de impact ar trebui să analizeze toate opțiunile și Comisia IMCO mai apoi trebuie să analizeze opțiunea care va fi votată, ținându-se cont de toate chestiunile implicate, de costuri implicate și așa mai departe. Ce cred eu în această privință? Evident, discutăm în continuare aceste probleme, însă, dacă nu vom avea, dacă nu vom ajunge la o concluzie și dacă nu vom avea un amendament de compromis care să țină cont de studiul de impact cu toate opțiunile, atunci cred că ne va fi greu să susținem amendamentele de compromis așa cum au fost ele sugerate de domnul Mayer. Mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Kreutzmann, cred, va lua contul numelui Ole Schmidt. Da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul Schmidt, ca raportor din partea ALDE, raportor din umbră, ar dori să mulțumească tuturor celor implicați pentru buna cooperare. Știm cu toții că este un subiect amplu dezbătut, foarte important Legea contractuală este foarte importantă la nivel european azi. Susținem uh, poziția domnului Mayer în uh, acord cu poziția doamnei Wallis, uh, raportoare de la jurii. În ceea ce privește dreptul contractual european, suntem de acord cu opțiunile stipulate, mai ales cu opțiunea de a avea un instrumentar ce urmează a fi dezvoltat. Lucru problematic pentru anumite grupuri politice, însă mi s-a spus că se va găsi o soluție care va oferi o viziune clară Comisiei Jurii privitor poziția IMCO și opțiunile pe care le favorizează aceasta. Astfel vom ști cum să demarăm acest proiect mai departe se sublinează importanța și necesitatea unui studiu de impact pentru a estima uh, un potențialele efecte ale dreptului contractual european. Se ține cont și de uh, efectele pe care le are dreptul contractual european asupra protecției consumatorilor. Domnul Schmidt consideră că este important să ținem cont de acest subiect, mai ales în ceea ce privește uh, directiva privind drepturile, consum, uh, drepturile consumatorilor, și altele. Este important să ținem cont de toate acestea și să le includem în studiul de impact ce va fi realizat de comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamna Ruile are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei și noi punem uh, mare preț pe studiul de impact. Vrem să avem un proces deschis. De aceea vrem să lăsăm ambele portițe deschise, atât în ceea ce privește dreptul contractual opțional, cât și în ceea ce privește instrumentarul, toolbox-ul. Toate sunt importante. Este important ca la studiul de impact să se țină cont de efectele dreptului contractual european asupra nivelului național înainte să luăm noi o decizie. De altă parte, am spus că uh, Trebuie să ținem cont de faptul că în acest domeniu s-au făcut deja multe și nu am dorit să încheiem acum acest proces, uh, ci am dori să continuăm, să continuăm în spiritul studiului de impact. Nu are sens să excludem una dintre opțiuni acum, pentru ca mai apoi să facem totuși studiul de impact. Am dorit să lăsăm ambele portițe deschise, să solicităm studiul de impact, după care să vedem pe mai departe ce ne spun rezultatele. Dacă într-adevăr se ajunge la drept contractual opțional, atunci Opinia noastră, se opinia noastră s-ar ști care este. Am, deja am discutat cu jurii că ar trebui să compilăm tot ceea ce există deja. În ceea ce privește uh, achiul consumatorului, acesta este un dosar pe care lucrează domnul Schwab, trebuie să așteptăm rezultatul final, să-l includem și pe acesta. Oricum, trebuie să ținem cont de lucrurile uh, deja Uh, întreprinse, să le codificăm ca atare, astfel încât uh, dreptul contractual european să le cuprindă pe toate. Va fi mult mai ușor să verificăm efectele astfel. Thank you very much, Mr. Fox. Mulțumim, domnul Fox are cuvântul. Mulțumim, mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte sceptic. Sunt foarte sceptic, după cum am spus, fiindcă implementarea, din câte văd eu, nu va face decât să fie în detrimentul consumatorului. Instrumentul opțional nu va fi deloc opțional pentru consumator. Iar uh, comerciantul va decide ce jurisdicție să utilizeze, dat uh, fiind poziția de negociere dominantă. Astfel, în statele în care deja există o protecție scăzută a consumatorului, uh, se vor face afaceri în continuare și în statele în care consumatorul este protejat, de exemplu în Marea Britanie sau în uh, Scandinavia, um, se va face apel la instrumentar, fiindcă acesta oferă Uh, protecție comercianților, după cum am spus. Mi se pare foarte dificil să văd cum anume vine instrumentarul în beneficiul consumatorului. Sunt uh, de acord cu aproape tot ce a spus doamna Styler în acest sens. M-au încurajat însă comentariile doamnei Râle în ceea ce privește nevoia de a avea un studiu comprehensiv de impact pe ambele opțiuni. Sper că mă ascultă domnul Schwab și transmite colegului său ce spun, fiindcă a spus că raportorul deja și-a format o preferință, dar mi se pare că opinia comisiei noastre este că ambele opțiuni ar trebui să beneficieze de o analiză de impact ca atare pentru a lua o decizie abia după aceea. Sper ca raportorul să nu plece de aici cu impresia că există o preferință pentru opțiunea cu instrumentarul. Cel puțin nu înainte să se fi făcut studiul de impact. Vă mulțumesc, domnule președinte. Okay. Um, thank you very much. I think I don't see Președintele, mulțumesc. Văd că nu mai vrea nimeni să ia cuvântul din uh, sală. Așadar, o să rog pe domnul Ștenmaier din partea comisiei să comenteze și vreau să adaug și eu câteva lucruri. Înțeleg că uh, comentariile domnului Fox privind consumatorii au fost reflectate în discuțiile de vinerea trecută de la Ziua consumatorilor, European. Din nefericire, n-am fost uh, Uh, capabil să iau parte, dar am auzit de acest lucru. Și în al doilea mi se pare că uh, conform uh, angajamentelor comisiei, este absolut indispensabil să avem o evaluare de impact asupra ambelor alternative care sunt examinate, pentru că, altminte, <clears throat> întreaga idee ar fi, aceste reglementări ar fi ignorată. Da, așadar, reprezentantul Comisiei și, de asemenea, dacă și cel al Consiliului dorește, nu, nu dorește. Atunci, reprezentantul Comisiei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. O să fiu foarte succint. Uh, au luat deja cuvântul uh, reprezentanții comisiei și ne-au somat acum și data trecută să facem un studiu de impact uh, foarte laborios și vom face acest lucru. La comisie se va ține cont de necesitatea unui studiu de impact și sigur că studiul de impact va acoperi toate opțiunile. Acest punct a fost preluat. Un alt punct uh, la care am vrut să mă refer este unul menționat de domnul Schwab. Acesta a spus că Parlamentul și alte cercuri implicate uh, vrea să cu toții vor să vadă rezultatul consultării grupului de experți. Este un aspect extrem de important, fiindcă în timpul consultărilor au ieșit la iveală foarte multe lucruri. Există partide care se exprimă pentru un instrument opțional, partide care se exprimă împotriva acestuia. E bine, sigur că dorim, se, se dorește a fi văzut textul înainte de a fi asumat o poziție finală. Comisia a publicat deja anumite capitole ale uh, rezultatelor uh, consultărilor cu experții și sigur, după ce grupul își va fi finalizat lucrul, la finele lui aprilie, vă vom pune pe internet întregul text, astfel încât, bineînțeles, uh, Parlamentul, uh, autoritățile naționale și toate părțile vizate să aibă acces la acest text și să-și formeze o opinie amplă. După cum a spus doamna Râle, pe bună dreptate, avem de-a face cu un proces și procesul acesta se desfășoară deja de mai bine de 10 ani ar fi de la sine înțeles să nu oprim acum acest proces, și să mergem mai departe, mereu ținând cont de faptul că trebuie să mergem în profunzime cu studiul de impact. Ehm, toți uh, intervenienții au subliniat faptul că, indiferent care va fi rezultatul, nivelul maxim al protecției consumatorilor trebuie să fie menținut. Indiferent cum va fi formulat textul, Comisia este de aceeași părere. Dacă vom avea un instrument privind dreptul contractual european, cetățeanul european nu va trebui să beneficieze doar de avantajele economice, prin uh, faptul că va putea să facă comerț transfrontalier, că va avea mai multe opțiuni și așa mai departe. Consumatorul va trebui să obțină aceste produse și la un preț mult mai ieftin. Și, pe lângă toate acestea, fiecare instrument al dreptului contractual ar trebui să asigure faptul că majoritatea consumatorilor europeni se va bucura de un nivel mai crescut al uh, protecției consumatorilor prin comparație cu ceea ce stipulează în prezent în achi. Iată care este scopul grupului nostru de experți și care este evident și scopul comisiei. Pot să vă confirm faptul că activitatea grupului de experți de până acum stipulează foarte clar o protecție uh, consolidată a, dreptur, a drepturilor consumatorilor în anumite domenii prin comparație cu acquis Și permiteți-mi să vă dau un exemplu concret. Textul uh, de acum al experților se referă la uh, Uh, la achizițiile personale și, evident, extinde a, a sfera protecției. Comisia prețuiește foarte mult uh, această abordare. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Well, thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult uh, reprezentantului Comisiei. Mâine vom vota. Nu știu dacă veți fi și noastră mâine aici. Andra Schwab, comentarii finale? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit astăzi. Domnul Mayer preferă amendamentele 24-27 în ceea ce privește studiul de impact provenind de la PP și de la doamna Rule de, de la Verzi. Mă refer acum la ceea ce a spus domnul Fox și să știți, domnule Fox, că v-am ascultat cu mare atenție. Vă refereați la amendamentul 26 depus de dumneavoastră împreună cu doamna McClarkin, prin care solicitați uh, ca în studiul de impact să nu fie prevăzută o uh, măsură de modificare a legilor în vigoare. Ei bine, haideți să ne gândim la situația garanțiilor. Avem o sumedenie de garanții la nivel european și la o primă privire, pe termen lung, se vede clar că avem nevoie de o, o singură opțiune pentru a ajunge la o abordare unitară. A, ideea de a nu face nimic nu reprezintă o opțiune aici. Aș exclude-o. Cred că, oricum, domnul Mayer Uh, este dispus să discute pe marginea amendamentului 26. Nu știu dacă mâine colegul nostru va fi aici sau nu. Doamna Styler s-a îndreptat într-o direcție similară în intervenția sa. Consider că toți colegii care au uh, solicitat o abordare precaută ar trebui să uh, fie implicați în dezbatere, fiindcă am văzut foarte clar cât de dificil este drumul de urmat. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont că există o fragmentare juridică pe piața internă care rămâne foarte problematică pentru toată lumea și pentru consumatori. Pe termen lung trebuie să facem ceva, de aceea avem nevoie de un studiu de impact pe care să putem lucra mai departe. Și oricum, cred că dacă vom merge în această direcție, vom găsi în cele din urmă o bună soluție. Mulțumesc! Good. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, Andreas Schwab. Așadar, Mâine la 10 și un sfert votăm acest raport și o serie de alte raport, rapoarte. Vă rog să nu uitați uh, cartelele de vot. Oricum, uh, secretariatul ne va trimite tuturor un e-mail ca să ne amintească de acest lucru. Și acum trecem la un alt dosar. Îi urez bun venit domnului Tarabel la raportorul pentru aviz. E vorba de un aviz legislativ privind un regulament privind utilizarea fosfaților și compuși ai fosforului în uh, detergenți uh, pentru uz casnic. Un subiect foarte interesant și mă interesează aspectele legate de piața unică de care domnul Tarabela ne va vorbi. Așadar, domnule Tarabela, vă rog să ne prezentați raportul și după aceea doamna Cobi va vorbi în, în locul doamnei Sartori, domnul Kreuzmann, doamna Rulle, domnul Fox și uh, încă un alt coleg care încă nu este aici. Domnul Tarabela, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să vă mulțumesc și noastră și biroului Comisiei INCO, coordonatorilor, că au permis Comisiei să își dea un aviz pe această temă, ceea ce nu era inițial prevăzut. Așadar, domnule președinte, dragi colegi, această propunere de regulament a Comisiei Europene pornește de la două constatări recente. Prima, e că fosfații din detergenți sunt uh, responsabili de uh, dezvoltarea accelerată a algelor și alte tipuri de vegetație care au atrofiat apele europene și au creat dezechilibre în ecosistem și, în al doilea rând, de la absența unei reglementări europene care duce la o distorsiune a pieței interne, rezultatul fiind uh, negativ atât pentru consumatori cât și pentru fabricanți. Pentru a rezolva aceste două probleme, Comisia propune limitarea, Comisia Europeană propune limitarea fosfaților în detergenții textili la 0,5%. În ce privește detergenții pentru veselă, propune să se facă o evaluare până la 31 decembrie 2014 pentru a vedea dacă ar fi uh, indicat să se limiteze prezența fosfaților și în acest tip de detergenți. Proiectul meu de aviz se bazează pe, proiect, pe propunerea Comisiei Europene și după consultări cu părțile implicate am constatat că abordarea cea mai echilibrată este cea a Comisiei. Și voi sintetiza în patru puncte a, poziția mea. În primul rând, limitarea fosfaților în detergentul textil are ca drept cauza atrofi, atrofierea apelor. Insist asupra faptului totuși că acești detergenți nu sunt principalul responsabil pentru problemele cu apa, conform unui studiu al unui institut spaniol comandat de Comunitatea Științifică pentru Riscuri de Mediu al Comisiei Europene, ar fi responsabil cam de 6% de nivelul de atrofiere a apelor uh, în Europa, conform uh, cu anumite variații. E clar că în țările cu un relief mai uh, accidentat, apele se oxigenează mai bine, dar asta e media europeană. Acest studiu conclude că utilizarea detergenților pe bază de fosfat nu afectează major situația apei, dar participă la ea. Și uh, principalele cauze ale acestei atrofiri sunt deșeurile uh, industriale sau umane și că aici trebuie să facem eforturile uh, cele mai mari. Închid aici această paranteză. Deci trebuie să limităm prezența fosfaților în detergenții textili, dar e la fel de important să putem să facem acest lucru Uh, pentru că există soluții de înlocuire cum ar fi zeoliudul, fosfonatul sau acidul citric, dar aceste soluții de înlocuire sunt limitate și conțin la rândul lor anumiți compuși ai fosforului, ceea ce ar putea să ducă la posibilitatea de a interzice complet prezența oricăror derivații ai fosfatului. Și de aici uh, propunerea de a limita la 0,5%. În ce privește limita de 0,5%, știu că unele uh, propuneri veneau la 0, mergeau la 0,5 grame pe doză. Cred că ar fi mai pertinent să punem o limită de cantitate și nu de procentaj pentru a uh, favoriza limitarea concentrației. Deci cu o limită, dacă s-ar pune cealaltă variantă, s-ar putea Uh, vinde, industria ar putea decide să vândă în ambalaje mai mari, cantități mai mari uh, și ar fi contraproductiv. În realitate însă, de exemplu, în Belgia, uh, limita e de 0,5% încă din 2004, dar nu s-a constatat o tendință de diluare. Din contră, detergenții sunt din ce în ce mai concentrați și, de altfel, vreau să pun o întrebare comisiei. Știu că Germania menține această limită de 0,5 grame și trebuie să vedem dacă în Germania s-a uh, manifestat o reducere, o, o diluare, deci dacă s-a schimbat cumva comportamentul industriei începește diluarea sau concentrarea detergenților. În al doilea rând, nu vrem să diminuăm deocamdată uh, uh, concentrația în detergentul pentru veselă suntem Comisia pentru Drepturile Consumatorilor și consumatorii nu vor un detergent care nu face treaba, nu-și face treaba. Și studiile făcute arată că nu există încă nicio soluție de înlocuire. Și am testat și eu acest lucru. Paharele pe care le spălăm cu detergent fără fosfați rămân cu pete sau trebuie să crești temperatura de spălare sau timpul de spălare. Deci pentru vase nu e un lucru bun neapărat să se elimine complet fosfații. Plus, în plus, în Belgia avem o apă foarte dură, foarte calcaroasă, și, uh, spre deosebire de statele scandinave, de exemplu, și aici avem nevoie să spălăm uh, cu programe mai lungi uh, veselă dacă nu folosim uh, detergenți pe bază de fosfații. Evident, sunt de acord cu Comisia că e nevoie să se facă o evaluare până în 2014 privind utilizarea fosfaților din detergentul de veselă. Însă, această uh, evaluare ar trebui să fie completată de un studiu asupra ciclului de viață a acestor detergenți. Deci e vorba de efectele de mediu ale unui produs în toate stadiile, de la stadiul de materie primă uh, până la produs, după aceea ambalaj, transport, vânzare și eliminarea sa prin consum și doresc să se facă de asemenea și un studiu privind soluțiile de înlocuire disponibile conform performanțelor acestora și încă o dată în interesul consumatorilor și a mediului. Al treilea punct, consumatorul trebuie să fie bine informat și pentru moment regulamentul nu impune decât o listă de anumiți compuși care trebuie să fie prezenți într-o anumită concentrare. Consumatorul trebuie să fie informat cu un logo sau cu un text cu anumite puncte care se spune, de exemplu, că supradozarea nu dă o eficacitate mai mare de spălare că se pot uh, realiza economii dacă se spală la temperatură mai joasă sau că e preferabil să se, utilizează, să se utilizeze ambalajele uh, reciclabile. Și asta va fi și subiectul unui amendament din partea mea. Și al patrulea punct, aș vrea să evit uh, falsa ecologizare, deci practic să nu dăm ocazia firmelor să spună că Uh, au produse extrem de, cu o concentrație extrem de mică, când de fapt asta e un lucru obligatoriu sau devine un lucru obligatoriu. Deci să nu dăm industriei uh, posibilitatea de a abuza de ceea ce facem noi și să spună că fac anumite lucruri când de fapt ele sunt obligate să facă aceste lucruri. Așadar, domnule președinte, aș vrea să avem o abordare cât mai echilibrată, să ascultăm toate părțile implicate, să ținem seama de interesele de mediu, ale pieței interne și de protecția consumatorului și, prin definiție, este o abordare, știu că nu convine tuturor ce spun eu, dar e o abordare menită să nu facă să primeze interesele unea sau alta ci să avem o abordare echilibrată, justă, în interesul consumatorilor, a respectului pentru mediu și, de asemenea, în interesul uh, de a găsi soluții echilibrate și nu să ne confruntăm, deși accept întotdeauna, bineînțeles, dezbatere de idei pe aceste chestiuni și sunt uh, deschis tuturor ideilor care uh, s-ar putea manifesta. Mulțumesc! Thank you very much indeed, uh, Mr. Tarabella. Mulțumesc foarte mult, domnule Tarabella, și mulțumesc că ați uh, oferit atâtea detalii interesante în prezentarea noastră. Acum dăm cuvântul raportorilor din umbră, doamna Covey. Mulțumesc, domnule președinte. În numele colegului Sartori, care a pierdut avionul și nu poate fi prezent astăzi, aș vrea în primul rând să-i mulțumesc uh, domnului Tarabella pentru că a dat dovadă de deschidere și de disponibilitate încă de la începutul discuțiilor pe acest uh, raport, pe acest aviz. Uh, e clară nevoia de armonizare până și în acest sector. Legislația națională în materie arată că sunt diferențe foarte mari. În Spania nu există niciun fel de limită, nici în concentrația sau cantitatea de fosfați în detergenți, pe când din, în Franța din 2012 vor fi interziși complet fosfații, în timp ce în Italia există limite procentuale a concentrației maxime prezente în diverse detergente. Exigența de armonizare uh, trebuie să meargă la producție, dar și la comercializarea produselor acestora și uh, trebuie să pornească de la diversitatea care există în uh, modalitățile de utilizare și de tratament. Reducerea cantității de fosfați în detergenți, așa cum a spus și domnul Tarabella, se face în principal deși nu, nu e acesta singurul motiv, dar uh, se face pentru a a uh, reduce riscurile vitrificării și a a uh, afectării calității apei în Europa. Deci problema nu vine neapărat din utilizarea fosforului, ci a fosfaților. Fosforul este folosit în cantități minime și nu este uh, responsabil pentru acest fenomen de atrofiere. Uh, însă când evaluăm substanțe chimice, cred că ar trebui să ne gândim la modul în care vrem să reglementăm utilizarea fosforului. Dacă decidem să limităm cantitatea de fosfor în termen general, atunci cred că trebuie să schimbăm propunerea Comisiei și să includem limite în ce privește cantitățile absolute și uh, greutate uh, și nu să folosim termen procentual, nu să, facem, să punem limite în procente. Că asta poate duce la confuzii. Dacă, pe de altă parte, ne limităm la uh, o reglementare care să limiteze nivelul de fosfați, atunci trebuie să avem ca, uh, modalități alternative care să contribuie la uh, dezvoltarea și încurajarea cercetării în acest domeniu și ceea ce ar însemna că, de asemenea, uh, am avea niște limite autoimpuse. Totuși, dis, din, discuțiile cu, alte, cu alți raportori din umbră vor continua și vor fi utile, așa cum a fost și până acum, și sper că vom putea să colaborăm pentru a îmbunătăți acest text, pentru că este un text foarte util din partea Comisiei. Mulțumesc încă o dată, domnule Tarabella, pentru angajamentul său și suntem la dispoziție să mulțumesc. Um, Mr. Kreutzmann. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Fragmentarea pieței detergenților cauzează costuri inutile industriei și administrației. Salut de aceea propunerea Comisiei de a trata uh, diferitele reglementări naționale în ce privește conținutul de fosfați. Doresc să-l felicit pe domnul Tarabella pentru abordare echilibrată. Sunt de acord cu cele stipulate. Sunt de acord că trebuie să avem o propunere legislativă în ceea ce privește detergentul pentru veselă. Și ar trebui ca până în 2014 să se întreprindă anumite măsuri. Se pune însă întrebarea dacă nu cumva am putea să acționăm mai repede, dacă nu cumva Comisia ar putea fi în măsură ca în anul 2012, anul 2013 să fac această uh, evaluare a detergentului uh, pentru vesel și a conținutului de fosfați pentru a putea reacționa în consecință. Același lucru este uh, valabil și pentru detergenții industriali uh, și detergenții utilizați în mediul instituțional. Din studiul de impact ne-am dat seama că nu există alternative tehnice pentru sectorul instituțional și industrial. În ceea ce privește detergentul pentru veselă, există în continuare probleme în ceea ce privește eficacitatea și eficiența, dat uh, fiind dependența de conținutul de fosfați. Și ar putea să fie afectate de anumite prevederi IMM-urile. Este interesant de remarcat că Comisia face referire uh, în studiu la o interdicție a fosfaților din, în toți detergenții. Ei bine, ar, asta ar însemna reducerea numărului de angajați cu 3.000-3.500 în acest sector. Deci, ar trebui să fim foarte precauți în abordarea acestui subiect, fiindcă fiindcă, iată, este un domeniu extrem de sensibil. Și dacă acționăm pripit, am, nu am face decât să avem o scădere dramatică a locurilor de muncă în acest sector. Salutăm propunerile comisiei. Trebuie să vedem dacă vom da niște valori procentuale sau valori absolute, pentru că este vorba despre, s-a discutat despre cele 0,5% aici. Suntem deschiși uh, oricăror discuții, oricăror amendamente, dar opinia noastră este următoarea. În multe țări nu există stații de epurare a apei și din acest motiv situația este mult mai problematică. Aceasta a arătat-o studiul de impact. În aceste state este necesar să fie creată infrastructura necesară pentru ca acolo unde efectele sunt mai dăunătoare să fie minimizate. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Mrs. Rula. Mulțumesc, doamna Rule. Pot să intervin chiar uh, să continuând uh, discuția domnului Croisman, dar să nu uităm că Stația de poluare a apei costă și da, discutăm că se pierd locuri de muncă în momentul în care venim cu interdicții, dar să nu uităm că costurile acestea se traduc și prin uh, poluarea mediului. În Suedia există deja o interdicție, o lege în acest sens și Franța se află pe punctul de a da o interdicție. Așadar, face sens ca la nivel european să armonizăm. Consider că ar trebui să extindem interdicția ar trebui să ne referim și la uh, detergenții pentru veselă. Sigur, nu fără a face anumite uh, investigații în acest sens, dar detergenții pentru veselă trebuie să fie tratați ca și detergenții pentru rufe. Îl susțin pe domnul raportor în propunerile sale. Mulțumesc Comisiei pentru propunere. Pe termen lung nu are sens să lăsăm acest subiect la nivel individual național, fiindcă nu facem decât să fragmentăm piața. Este necesar să aibă loc o armonizare la nivel european, fiindcă apa este un bun transfrontalier și tot ceea ce ține de apă uh, ține de noi toți. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Tarabella și asistenților săi pentru cooperarea pe acest uh, raport și de asemenea mulțumesc Comisiei pentru că au dat dovadă de, de uh, restrângere și de uh, pentru că au decis să nu extindă uh, detergenții, să se extindă la detergenții de vase până când nu avem o evaluare de impact. Sunt de acord cu ce a spus domnul Croțen, Cosmin privind uh, potențiala pierderea lucrurilor de muncă dacă s-ar interzice complet fosfații. Sigur, există o distinție între fosfați și compuși de fosfor. Cred că trebuie să cerem comisiei să examineze foarte atent efectul pe care o astfel de interdicție totală l-ar avea. Pentru că totuși ar exista un beneficiu pentru mediu. Dar înainte de a lua astfel de decizie, vreau să văd cât ar costa o astfel de decizie în ce privește industria și locurile de muncă. Însă, în principiu, n-aș avea nicio obiecție la o astfel de interdicție cu condiția ca industria să poată folosi compușii fosforului mai puțin periculoși. Domnule președinte, cred că vom putea ajunge la un consens pe acest raport și încă o dată îi mulțumesc domnului Tarabela pentru cooperare. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Nu mai văd alți membri care vor să contribuie, Așa da. și cred că avem aici reprezentantul comisiei, da? Mă scuzați, mi-am pierdut hârtiile. Poate vă prezentați noastră și ne spuneți câte ceva despre comentariile făcute aici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt uh, Klaus Beren și sunt șef de unitate la DG Enterprise. Mă ocup cu o mare parte din legislația în domeniul substanțelor chimice, incluzând și reglementarea detergenților. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Tarabella și de asemenea raportorilor din umbră pentru comentariile foarte pozitive pe care le-am uh, auzit aici și pentru susținerea generală a propunerii pe care am făcut-o. Într-adevăr, aceasta a rezultat în urma unui studiu de impact foarte cuprinzător. Ne-am uitat la utilizarea fosfaților în diferitele tipuri de detergenți, alternativele posibile, posibile efecte ale alternativelor asupra sănătății umane sau a mediului și, de asemenea, fezabilitatea tehnică și economică de a uh, înlocui fosfații în, diferiți, în diferite tipuri de detergenți. Vreau să susțin comentariul domnului Tarabela care a spus că, într-adevăr, fosfații nu sunt nici pe departe Uh, prima sursă de eutrofizare a apei. Uh, deci propunerea noastră a fost uh, inspirată de principiul general al proporționalității și de aceea am limitat propunerea inițial la detergenții pentru spălat rufe, care pe de o parte sunt uh, partea cea mai mare din toți detergenții și pe altă parte aici există și o alternativă economică și tehnică fezabilă. Doamna Comi a spus că uh, de ce ne-am ocupat și de alți compuși și nu doar de fosfați. Motivul este că una dintre alternativele la fosfat sunt fosfonații, sunt niște compuși care acum sunt folosiți în concentrații de relativ reduse și evaluările făcute uh, au ajuns la concluzia că pot reprezenta un risc pentru mediul acvatic, nu eutrofizare, ci alt tip de risc. Uh, Uh, deci uh, a trebuit să ne asigurăm că nu va uh, duce această limitare la fosfați la o creștere a utilizării fosfonaților. Deci de aceea am spus toți compușii fosforile. Domnul Tarabela ne-a întrebat dacă am putea să luăm în considerare o altă formulare a restricțiilor sau limita de concentrare să fie în grame pe doză de spălat Trebuie să spun că este o observație și un comentariu care ne-a fost trimis numai după ce am prezentat propunerea, uh, raționamentul fiind că dacă stabilești o limită procentuală, uh, poți uh, descuraja evoluția către o compactare a detergenților. Deci, cum spunea domnul Tarabela, nu am văzut o creștere a volumului detergenților, a cutiilor de detergent. Din potriva, au devenit din ce în ce mai compacte cutiile de detergent și dacă rămânem la procentaj, atunci asta ar fi un obstacol în calea unei compactări și mai mari a detergenților. Deci căutăm o cale prin care să exprimăm această limitare, fie că e vorba de valoarea germană care a fost menționată de domnul Darabela sau o altă soluție din Europa, rămâne de văzut. Însă în acest moment avem senzația că 0,5% în concentrarea actuală ar corespunde mai mult sau mai puțin cu 0,5 grame pe doză, dar ar trebui să specificăm de asemenea la ce tip de duritate a apei ne referim și la ce tip de sol. Pentru că dacă vă uitați la instrucțiunile pe uh, cutiile de detergent, vedeți că se spune că trebuie folosite diverse uh, cantități în uh, funcție de duritatea apei și de natura solului din loc unde vă aflați. În ce privește impactul asupra mașinilor de spălat automate, în acest moment uh, nu putem să înlocuim uh, mașinile de spălat, de spălat vase. Aici uh, nu putem înlocui fosfații. Bine, Suedia, de exemplu, într-o situație fericită pentru că are apă foarte puțin dură, pe când Belgia, cum a spus domnul Tarabela, are o apă foarte dură și din toate informațiile pe care le avem uh, în acest moment, detergenți fără fosfați pentru mașinile de spălat automate, de spălat uh, vase, nu funcționează, nu există. Deci, uh, Începește nevoia de revizuire, dacă trebuie să facem o revizuire timpurie, așa cum a spus uh, domnul Kreutzmann, nu spune imediat, da, putem să facem asta, pentru că mă tem că dacă o facem prea repede, vom uh, avea aceeași informație pe care am găsit-o în studiul de impact. Deci dacă facem revizuirea prea rapid, putem să ajungem la aceeași concluzie cum, uh, cu cea de astăzi. De aceea am propus 2014 și, nu în ultimul rând, propunerea domnului Tarabella de a adăuga instrucțiuni de etichetare suplimentare care să ajute consumatorii, aici aș vrea să spun că amendamentul pe care l-a prezentat privind uh, informațiile de conținut este deja aplicat pe pachetele de detergenți uh, în cadrul inițiativei Clean Right, o inițiativă voluntară a fabricanților de detergenți, care, o inițiativă care a funcționat foarte bine și nu cred că e necesar să o transformăm într-o măsură obligatorie pentru că ea a funcționat foarte bine la nivel voluntar. Evident, în uh, revizuirea uh, situației detergenților pentru uh, mașinile de spălat vase, ne vom gândi la toate efectele pe care le menționa domnul Tarabela începește ce evaluarea ciclului de viață și efectelor de mediu și ne vom uita la efectele atât asupra sănătății și a mediului, dar și a fezabilității economice și tehnice. Deci suntem de acord să punem această situație într-un context mai larg. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte cuprinzătoare și sunt sigur că domnul Tarabela va ține seama de ea. Să vorbim acum despre uh, calendar. Termenul pentru amendamente 24 martie, de deci joi, examinarea amendamentelor 12 aprilie, votul în comisie 13 aprilie, vot în comisia principală pe 15 iunie și în plenară în septembrie, Așadar, uh, suntem cam generoși uh, față de Comisia Envi, dar știți că ei nu se grăbesc niciodată. Domnule Tarabela, ați dori să încheiați uh, sau comentați asupra ce s-a spus sau să mai spuneți așa ceva? Foarte rapid, domnule președinte, pentru că ați reamintit care sunt termenele limite. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc colegilor pentru excelenta colaborare și să reiterez faptul că împreună cu asistenta mea, Mari Ramos, suntem disponibili să discutăm uh, în continuare amendamentele care vor fi propuse. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru colaborare. Președintele, mulțumesc tuturor într-adevăr și mulțumesc și Comisiei Europene domnule Berenț. Um, îmi cer scuze că am uh, pierdut, uh, am uitat numele noastre, îmi pierdusem hârtile, dar le-am recuperat și sunteți oricând binevenit la comisie și la comisia noastră. Și acum ajungem la ultimul punct, la ultimul raport pe care ar trebui să-l discutăm astăzi, după care vom avea o prezentare importantă privind sistemul de informații în domeniul pieței interne și vă încurajez să rămâneți să urmăriți această prezentare, că va fi foarte interesantă și vom vedea cum funcționează acest sistem și extrem de important acest lucru pentru comisia noastră. Însă mai întâi, domnul Corea de Campos uh, îi ține locul lui, uh, lui Grech uh, și ne va prezenta un nou raport privind schemele de garantare a asigurărilor și așadar vă invit să faceți această prezentare în numele lui, lui Grech. Mulțumesc, domnule președinte. În numele lui, lui Grech aș vrea să spun următoarele. Dânsul în raportul său va încerca să nu uh, se suprapună peste chestiunile care vizează Econ și se va axa doar pe protecția consumatorilor și cetățenilor în domeniul asigurărilor. Problema este următoarea. În absența unor mecanisme adecvate de compensare pentru daune suferite de consumatori, dacă există o incapacitate a instituțiilor financiare, atunci consumatorii reprezintă un grup clar dezavantajat, care a fost dezavantajat și de această criză economică. Uh, criza economică a avut implicații majore pentru consumatori și pentru încrederea consumatorilor în sistemul financiar din Europa. Trebuie să garantăm însă această uh, încredere și să uh, spunem consumatorilor că banii lor sunt în siguranță. Trebuie luate măsuri în ceea ce privește interesul consumatorilor și principiul de bază este următorul. Standardele de minimă protecție deja sunt armonizate la nivelul uh, Uniunii Europene, iar în sectorul bancar și uh, financiar există anumite uh, scheme de garantare a asigurărilor. Însă, din păcate, din perspectiva protecției consumatorilor, sectorul asigurărilor e în urmă se creează niveluri inegale de protecție. Și asta pentru că uh, există diverse uh, instituții uh, care creează aceste niveluri inegale de protecție. Și asta împiedică, practic, uh, uh, dezvoltarea afacerilor în domeniul asigurărilor la nivel uh, transfrontalier și împiedică crearea unui teren de acțiune egal pentru operatorii din domeniu. Se consideră că introducerea unei scheme de garantare a asigurărilor va introduce mai multe măsuri de protecție și de compensare și va atrage, practic, încrederea consumatorilor în piața internă. Raportorul consideră că abordarea cea mai realistă în acest moment este stabilirea uh, unui cadru uh, obligatoriu legal care ar putea să remedieze lipsurile și diferențele existente în ceea ce privește uh, politicile de protecție. Cu toate acestea, nu ar trebui să subminăm uh, protecția uh, oferită deja în anumite state membre. Așadar, cadrul acestei scheme de garantare a asigurărilor va trebui să se bazeze pe principiul armonizării minime. Viitoarea schemă de garantare ar trebui să ia în considerare uh, gestionarea și uh, administrarea uh, unor astfel de scheme. Raportorul în cele din urmă se axează pe problema uh, informațiilor. În ceea ce privește aceste informații, e bine, acestea ar trebui să fie uh, disponibile uh, consumatorilor, uh, de asemenea informațiile care vizează uh, insolvența anumitor companii. Trebuie stabilit un singur punct de contact pentru toate schemele de compensare sau garantare, să se îmbunătățească transparența, accesul la informații și trebuie să se faciliteze plățile transfrontaliere. În ceea ce privește fondarea acestei uh, scheme, ar trebui să se stabilească o limită accesibilă pentru plafoanele de garantare. În ceea ce privește uh, Uh, cerințele sectorului asigurărilor vis-a-vis de guvern, ei bine, acestea solicită o supraveghere a schemelor pentru a se putea stimula uh, încrederea și protecția consumatorilor. Ar trebui să se garanteze, uh, garanteze o uh, supraveghere eficientă la nivel uh, național și la nivel uh, european. Mulțumim! Mulțumim pentru că ne-ați uh, prezentat uh, un raport uh, atât de cuprinzător și de util care, evident, sublinează un aspect pe care Comisia noastră îl ia în serios și anume protecția consumatorului în domeniul financiar și bancar. Dăm cuvântul raportorului din umbră, domnul Vab, domnul Kreutmann, cred că va vorbi numele domnului Schmidt, doamna Râle, bănuiesc că veți dori să interveniți, apoi domnul Fox. Așadar, haideți să intervenim pe rând. După aceea, domnul uh, Linde este reprezentantul uh, comisiei. Ba, nu, se pare că domnul McCasis este reprezentantul comisiei și dânsul va interveni de asemenea. Începem cu domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Corriera de Campos. Mulțumesc și domnului raportor lui Gre, cu care ne-am întâlnit deja săptămâna trecută pentru a discuta principalele puncte ale acestui raport și opiniile raportorului. Deocamdată, nici măcar în jumătate din statele europene nu există scheme de uh, garantare în cazul imposibilității de plată de partea uh, companiilor de asigurare. Diferențele sunt marcante, mai ales în ceea ce privește suma acoperită sau domeniul de aplicare. De aceea, PP-ul, prin persoana mea ca raportor din umbră, salută intenția Comisiei de a crea un cadru unitar pentru astfel de sisteme de asigurare cu standarde minime pentru toate statele membre plecând la premisa că nu doar încrederea uh, consumatorilor va spori în uh, corpurile de asigurare, ci va spori și încrederea în piața internă, fiindcă, iată, se garantează condiții egale pentru toate întreprinderile de asigurare și se oferă transparență. Propunerea Comisiei, după uh, adoptarea directivei Solvency 2, se uh, orientează foarte mult pe efectele crizei economice și financiare pentru ca întreprinderile de asigurare să fie uh, stabilizate pe termen lung. De asemenea, uh, trebuie ca piața internă să fie finalizată pe sectorul uh, oferării de servicii. Sunt de acord în multe aspecte cu raportorul lui Grech. Pentru a fi mai succint, o să Mă refer doar la acele puncte unde probabil voi aduce niște amendamente, fiindcă eu consider că putem să îmbunătățim pe aici, pe acolo, raportul. Cred că Sistemele astfel propuse de comisie pot să fie implementate abia atunci când nu mai există alte mecanisme de protecție, uh, așa cum stipulează Solvency 2. Până acum uh, nu avem niciun fel de reglementare și cred că ar trebui să uh, solicităm implementarea reglementelor ce există deja. În al doilea rând, ar trebui abordat și o, ar trebui abordată și chestiunea unei limite de acoperire uh, pentru că aici consumatorul trebuie să știe din capul locului ce risc uh, suportă singur și ce risc este acoperit uh, prin lege. Cred că trebuie să căutăm o soluție care nu doar să sporească către consumatorul în asigurări, ci să țină cont de dorința consumatorului de a oferi prețuri optime pentru asigurări. Uh, Cred că oricum putem să mai discutăm cu lui Greg, dar pe ansamblu îi mulțumesc pentru cooperare și aștept cu nerăbdare uh, evoluția lucrurilor. Uh, Mulțumim, domnule Schwab. Da, uh, domnul Kreutzmann are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele colegului meu, Oli Schmidt, aș dori să mulțumesc domnului Greg pentru buna cooperare. Olli Schmidt uh, consideră că e important uh, să sporim protecția consumatorilor uh, pentru a avea niște norme europene mai solide. Ar trebui să existe același nivel de protecție în toate statele membre. E important să îmbunătățim și integrarea și concurența pe o piață unică europeană pentru serviciile financiare e nevoie să armonizăm mai mult și mai bine legislația europeană. Normele trebuie să stimuleze piața internă pentru servicii financiare și să creeze o piață unică puternică. Grupul Liberal așadar susține majoritatea uh, conținutului uh, acestui uh, raport și susține elemente care vizează o armonizare minimă și principiul aplicării în statele membre. ar trebui uh, să existe o situație clară a companiilor care dau faliment în acest sector în Europa, iar mecanismele de asistență uh, reciprocă uh, ar trebui să vizeze mai mult decât o plată în sine. Consumatorii nu pot să acționeze însă dacă nu au informațiile necesare. Oli Schmidt are uh, dubii în legătură cu articole 4, 6 și 8. În ceea ce privește articolul 4, are dubii cu privire la uh, extinderea acoperirii la uh, activitățile uh, de asigurare frauduloasă și la vânzarea la distanță pentru că asta ar extinde uh, domeniul de aplicare al acestei scheme de asigurare. Această propunere ignoră faptul că companiile de asigurări deja sunt responsabile pentru comportamentul uh, angajaților uh, proprii. deja se solicită uh, anumite aspecte supraveghetorilor interni uh, ca să se acopere uh, toate evenimentele neprevăzute și pentru a se putea supraveghea așa cum trebuie activitatea acestor persoane. Trebuie folosite instrumente adecvate de supraveghere pentru a ă, pune la punct ă, comportamentul acestor ă, întreprinderi. Unele infracțiuni țin de domeniul penal, însă alineatul 6 nu aduce beneficii consumatorilor. Colegul Schmidt este sceptic în legătură cu acest alineat pentru că în practic ar fi imposibil ca supraveghetorii să vândă o parte din active în caz de faliment dacă jumătate din consumatori solicită compensații sub forma uh, banilor. În conformitate cu uh, autoritatea uh, suedeză de supraveghere financiară, cu care a luat legătura colegul nostru Schmidt, se uh, încearcă vinderea întregului portofoliu de asigurări în caz de faliment aceasta este uh, cea mai ieftină alternativă și cea mai bună pentru consumatori. Articolul 8 creează probleme pentru piețele mici, cele care uh, au doar câțiva actori uh, majori acestea trebuie și ele integrate în uh, sistem. Dacă una dintre companiile mari dă faliment pe aceste piețe, celelalte companii nu vor putea susține, nu vor putea plăti uh, taxele necesare uh, pentru a putea compensa consumatorii. În aceste cazuri, statul trebuie să intervină și să aloce bani. Asta a spus colegul meu, Oli Schmidt, care uh, regretă faptul că nu a putut fi astăzi uh, prezent aici, dar dânsul va lucra împreună cu uh, raportorul pentru un rezultat pozitiv. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Kreutzmann! Ne bazăm pe expertiza domnului Schmidt, care lucrează și în Comisia Econ. Domnul Fox are acum cuvânt înaintea doamnei Rule pentru că Acum uh, două săptămâni uh, CRU-ul a mai primit uh, un membru. Prin urmare, nu mai există egalitate cu verzii. Deci, domnule Fox, aveți onoarea de a fi primul membru CRE care va vorbi în numele grupului nostru. Pentru cei care nu știți, aceasta este uh, expresia care spune că până la urmă nu există egalitate uh, pentru toată lumea. Practic, aici uh, vom avea uh, precedență noi, nu versii. Mulțumim domnului Grec pentru uh, avizul său în legătură cu acest uh, subiect. Grupul uh, nostru susține abordarea Comisiei de constituire a unui cadru european pentru aceste scheme de garantare a asigurărilor. Așa vom putea stimula piața internă. Trebuie să spun că avem opinie diferite domnului Grec atunci când însul susține acest instrument pentru a fi implementat la nivel european. Susținem o abordare care vizează o armonizare minimă cu anumite prevederi pentru protecția consumatorilor armonizate la nivel nivel uh, maxim. Aici vorbim despre uh, compensații bancare și uh, pe, uh, ne bazăm și pe principiul uh, țării uh, de uh, bază. Trebuie să luăm în considerare și specificitățile uh, sistemului uh, bancar. Uh, și e clar că colapsul unei uh, companii uh, de asigurare nu va avea aceleași rezultate ca și colapsul unei uh, uh, societăți bancare. Uh, E clar că au uh, loc discuții mai vaste în ceea ce privește uh, finanțarea și rezultatul lor uh, va stabili anumite niveluri pentru aceste scheme. Ca și domnul Kreuzmann, nu considerăm că este adecvat să susținem un fond ex ante care practic ar trebui susținut după un colaps. Suntem de acord cu ALDE, considerând că nu este adecvat ca aceste scheme să fie extinse pentru a acoperi frauda sau greșelile în vânzare. În ceea ce privește greșelile în vânzare, care consumatorii uh, vor căuta compensații uh, din partea uh, firmelor, și aceste, firmelor și aceste scheme vor fi foste doar când celelalte mijloace vor da greș. În ceea ce privește frauda, e bine, aceasta este responsabilitatea reglementatorilor din statele membre și a supraveghetorilor și n-ar trebui să includem și aceste fapte în această schemă. Am lucrat îndeaproape cu domnul Greh și așteptăm să o mai facem și în viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Fox. Vom încheia această rundă cu doamna Râle. Voi fi succintă. Doresc să mulțumesc și eu domnului Grec, în acest caz domnului Correa de Campos, pentru că ne-a prezentat raportul. Mm, câteva intervenții ale colegilor m-au dat de gândit. Va trebui să discut la întâlnirea raportului din umbră. În ceea ce privește frauda, înșelăciunea, cred că acest lucru trebuie să fie acoperit uh, altundeva. Cred că nu poate fi încadrat aici, dar trebuie să mai discut cu ceilalți. Aș dori să reiau un punct care a survenit la început. Este vorba despre transparența riscului în acest sector. Am văzut că Înainte de criza financiară, problema a fost că nu a existat o claritate asupra riscurilor care o să expuneau uh, clienții. Ar trebui să venim cu o completare, să preluăm acest subiect și să-l consolidăm. Cred că domnul Schwab a solicitat acest lucru la început. Mulțumesc! Well, thank you all very much indeed. Mulțumesc tuturor foarte mult. Credem că direcția generală e cea stabilită de această comisie uh, atunci când am vorbit despre directiva timeshare sau directiva privind creditele de consum. Vorbim practic de informații de calitate și suficiente pentru uh, consumatori. Domnul Greh a subliniat deja acest uh, lucru. Aș dori acum să rog uh, Comisia să ne spună câte ceva în legătură cu uh, propunerea lor legată de Cartea uh, Albă. Reprezentantul Comisiei va răspunde la ceea ce a ascultat până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru această dezbatere foarte interesantă. Aș dori să mă acces pe câteva chestiuni care, cred eu, uh, se află în inima acestei discuții, nu doar în această comisie, ci și în Comisia Econ. Aș dori să încep uh, cu problema finanțării. M-am bucurat să aud că există interes din partea acestei uh, comisii în a avea uh, finanțare ex ante a acestei scheme. Aș dori să repet poziția Comisiei în legătură cu acest subiect. Dacă avem doar ex post, atunci avem două tipuri de probleme. Prima problemă este hazardul moral, pentru că uh, asigurarea nu contribuie la fond. Exact asta nu ne dorim. Nu ne dorim să creăm o problemă care ține de hazardul moral. Apoi, dacă avem doar uh, finanțare ex post, atunci, uh, probabil, uh, cum activele uh, companiilor de asigurări sunt corelate și merg bine împreună sau prost împreună, probabil am ajunge în situația în care solicităm industriei, care este oricum cum supusă la un fel de stres din cauza unui ciclu care merge prost sau din cauza altor probleme apărute în economie sau pe piețele financiare, să plătească niște bani exact în momentul nepotrivit. Adică vorbim despre uh, uh, un aspect prociclic care ține de uh, finanțarea ex post. Prin urmare, uh, metoda corectă de finanțare a acestei scheme este cea ex ante. În ceea ce privește chestiunea importantă prin care ne asigurăm că uh, nu supratratăm uh, problema, aș dori să fac trimitere la faptul că analiza de impact din Cartea Albă a Comisiei ia în considerare în mod specific situația care vizează riscul ce va fi creat odată ce uh, Solvency 2 uh, va fi uh, pus în funcțiune și va funcționa. Practic nu încercăm să anticipăm sau să luăm în considerare uh, efectul important asupra uh, stabilității financiare oferit uh, de uh, implementarea Solvency 2. Oricât de bun ar fi sistemul, el nu poate crea un mediu în care eșecul iese din calcul. Practic, uh, întotdeauna va exista un risc rezidual și o posibilitate ca, uh, în cazul unor evenimente neprevăzute, uh, supraveghetorii să nu poată evita dificultățile cu care se confruntă companiile de asigurări. Și de aceea aceste scheme sunt importante pentru a ne asigura, deci, că încrederea consumatorilor nu pălește și că uh, există posibilitatea de a restaura încrederea cât se poate de curând. Mi s-a părut uh, interesantă trimiterea la problema celor piețe în care piața asigurărilor uh, este concentrată. Aici nu există o uh, soluție magică. Trebuie să ajungem la un echilibru corect între protecția consumatorilor uh, și uh, uh nestrângerea uh, unor sume mari de bani care ar ucide practic sectorul. Pe piețele acestea concentrate situația este mai dificilă pentru că uh, prin definiție un asigurator mare va avea întotdeauna probleme mai mari și va crea probleme mari dacă se va confrunta cu dificultăți. Comisia ia în considerare în evaluare de impact toate aceste lucruri și în consecință, am introdus un fel de calibrare a acestor uh, scheme uh, care uh, depinde de nivelul concentrării piețelor. Asta nu înseamnă însă că în orice situație, orice nivel de risc poate fi absorbit prin această schemă. Însă încercăm practic să luăm considerare acest uh, pericol uh, mai mare atunci când piețele sunt uh, mai concentrate. Cred că nu trebuie să vă gândiți la aceste scheme ca fiind, fiind, fiind singurul mijloc de evitare a problemelor. Pentru că uh, și supraveghetorii tind să fie mai reactivi sau mai atenți la acest uh, asigurator care sunt mai mari pentru că el, ei practic se află în uh, nucleul uh, practicii uh, asigurărilor. Mai este un element important și anume uh, trimiterea uh, la problema pe care am putea avea atunci când se solicită uh, lichidare uh, sau uh, transferul drepturilor către alt asigurator în cazul uh, uh, unor probleme. Trebuie considerată, luată în considerare cu atenție această problemă, pentru că intenția este să creăm un cadru care împreună cu supraveghetorii să poată restaura încrederea cât se poate de repede. Așadar, trebuie să găsim o metodă practică de funcționare. și mă opresc uh, aici. Mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult! Cred uh, că Salutăm această abordare a Comisiei care dorește să ne transmită un document și astfel noi vom avea ocazia de a dezbate textul și de a răspunde. E un lucru extraordinar să putem face asta în procesul de reglementare. Acum, dați-mi voie să menționez calendarul. Iar apoi uh, revin la uh, profesorul Corea de Campos uh, pentru alte comentarii în numele lui, lui Greh. Termen pentru înaintarea amendamentelor joi, 24 martie, deci această săptămână, examinarea amendamentelor pe 12 aprilie, vot în comisie pe 13 aprilie, vot în Comisia uh, Econ în uh, mai. Deci este un uh, calendar strâns, votul în plenar în iunie. Nu avem prea mult timp la dispoziție, însă se pare că ideile sunt foarte clare și mai mult decât atât vom înainta și niște amendamente. Antonio Corea de Campos, dorești să adaugi ceva pentru a rezuma discuția? Nu, domnule președinte, aș dori doar să mulțumesc uh, uh, colegilor. Am luat notă uh, de comentariile exprimate. Nu sunt pregătit să răspund la chestiunile de fond, însă voi transmite toate comentariile dumneavoastră colegului nostru lui Grec. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi pentru prezentarea făcută în numele colegului nostru. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume prezentarea echipei uh, de la uh, Direcția Generală pentru Piața Internă în legătură cu sistemul de informații uh, al pieței interne. Știți cu toții, acest sistem este crucial pentru că facilitează um, operarea pieței interne în diverse domenii. E întotdeauna uh, o plăcere să invităm Comisia să discute cu noi uh, și ne asigurăm astfel că lucrurile sunt monitorizate în, uh, îndeaproape. Aveți cu toții o copie a prezentării. Salut prezența unui vizitator frecvent al comisiei noastre, Marian Grabner. Avem la dispoziție Marian Slide-urile, prin urmare, uh, pot să îți începi prezentarea. Apoi uh, uh, deschidem discuția pentru ca membrii să poată pune întrebări. Marian, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a vă oferi un update în privința sistemului de informare privind piața internă și mai ales încotro vrem să-l ducem motivul pentru a vă face această prezentare acum este că la Comisie s-a adoptat o comunicare privind extinderea și dezvoltarea IMI și, de asemenea, raportul anual cu cifrele funcționării uh, sistemului IMI din 2010. Uh, această prezentare este de asemenea importantă pentru a, că pregătește terenul pentru un proiect de regulament pe care intenționăm să vi-l supunem atenție mai târziu în acest an. Următorul uh, slide, vă rog. Doar ca să vă uh, împrospătez memoria în legătură cu ce este IMI. Este în primul rând o aplicație pe internet, deci nu are nevoie, nu cere un software dedicat sau un hardware dedicat. Este un instrument care a fost dezvoltat împreună cu, cu autoritățile naționale, pentru toate autoritățile naționale publice la nivel național, regional și local. IMI a fost uh, inventat pentru a umple un gol atunci când un, autoritatea dintr-un stat membru dorește să găsească omolog într-un alt stat membru. Dacă ne uităm, astăzi avem mai mult de 6.000 de autorități diferite în statele membre care sunt înregistrate în IMI și cum vă puteți uh, imagina, este important ca statele membre să uh, știe cu cine trebuie să discute într-un alt stat membru. De asemenea, sistemul este foarte important pentru că permite autorităților să facă schimb de informații într-un mod uh, sigur. IMI uh, este uh, foarte bun din ce privește protecția datelor, avem tot felul de reguli de protejare a datelor personale în acest sistem și ne asigurăm în acest fel că informațiile care adesea conțin date personale uh, sunt uh, transmise în mod sigur. Și în fine, un element foarte important este că operează în toate, uh, funcționează în toate limbile Uniunii Europene. Practic există un set de întrebări și răspunsuri pretaduse pentru fiecare zona acoperită, care poate fi folosit de toate autorități autoritățile. Deci asta înseamnă că dacă autoritățile lituaniene, să zicem, au o întrebare pentru o autoritate din Polonia, atunci lituanienii pot să dea click pe întrebarea respectivă în lituaniană, este trimisă apoi autorităților poloneze care o pot citi în poloneză, pot selecta un răspuns în poloneză, care e trimis din nou prin sistem și poate fi citit de autoritățile lituaniene în lituaniană. Deci asta este un alt element important în ce privește golurile acestea pe care sistemul încearcă să le umple. Să ne uităm la câteva cifre. Din 2009 am uh, folosit IMI uh, pentru calificări profesionale și din 2010 pentru directiva privind serviciile. Și pentru aceste două zone, așa cum am spus, peste 6.000 de autorități publice s-au înregistrat. Uh, unele state membre au o abordare atât de decentralizată încât au înregistrat chiar și toate municipalitățile din țara lor, pentru că acestea joacă un rol în îndeplinirea uneia dintre cele două directive. Dintre aceste peste 6.000 de autorități sunt peste 11.500 de utilizatori individuali. Acum avem o medie de 160 de cereri de informare pe lună. Asta e încă destul de puțin, dar cifra crește destul de rapid. Și dacă vă uitați la viteză, 58% din toate cerințele, cele de informare uh, primesc răspuns în două săptămâni. Noi credem că asta e destul de rapid dacă vă gândiți că majoritatea acestor schimburi se fac între autorități publice care nu au nicio limbă comună, nicio procedură comună în afara sistemului IMI. Uh, de asemenea, facem uh, uh, studii regulate pentru a vedea dacă utilizatorilor li se pare că e ușor să folosească sistemul nostru și să vedem ce putem face pentru a îmbunătăți uh, ușurința. Însă, până acum, 92% din utilizatori spun că sistemul este foarte ușor de folosit și foarte intuitiv. Următorul slide. Câteva cifre în legătură cu ce se întâmplă în sistem Aici sunt statisticile privind cerere de calificări profesionale și aici puteți vedea că numărul mediu de cereri trimise între aceste autorități este de aproximativ 150 pe lună. Sigur, statisticile reprezintă niveluri diferite de activitate în diferitele state membre și dacă ne uităm la cei care au trimis cel mai frecvent uh, cereri de informare în domeniul uh, calificărilor profesionale, atunci veți vedea că Marea Britanie, Danemarca și Olanda au trimis cele mai multe cereri și dacă ne uităm după aceea pe partea uh, celor care primesc, vedem că România, Polonia și Germania sunt recipienții cei mai activi de cereri în acest domeniu. Care sunt aceste, practic, ce profesii acoperă ele? Acest grafic vă arată că aproximativ o treime din numărul total de cereri privește doctorii. Doctorii sunt, așa cum probabil știți, uh, o profesie foarte mobilă în Uniunea Europeană. A doua categorie, uh, profesori de liceu și a treia profesie cea mai mobilă, cel puțin din punctul nostru de vedere, uh, sunt infirmierele. Și apoi sunt altele. Dentist, farmacist, veterinar, arhitect, fizioterapist, eh, fizioterapeut, eh, contabil și moașă. Avem 35 de profesii incluse în sistem și încercăm să acoperim gradual eh, cât mai bine toate cele mai mobile profesii. Apoi, o cifră în legătură cu cât de rapid aceste cereri de informații primesc răspuns. Și aici putem vedea că 43% primesc un răspuns în două săptămâni, într-o săptămână, mă scuzați, apoi 16% în două săptămâni. Așadar, asta e un rezultat destul de bun, credem noi. Dacă ne uităm apoi la a doua zonă acoperită de acest sistem de informații privind piața unică, sunt cele, cele de servicii. Aici vedem o imagine destul de diferită, oarecum diferită. Am folosit uh, deja sistemul de un an și cum puteți vedea, cifrele sunt mult mai mici decât la calificările profesionale. Sigur, acum crește, vedeți un vârf în februarie și sperăm că această tendință va continua, dar am cerut autorităților și coordonatorilor naționali să ne spună care sunt motivele pentru această evoluție înceată a utilizării sistemului în acest domeniu al serviciilor. Și unele motive care au fost menționate a fost că, sigur, ce încercăm să realizăm aici în domeniul serviciilor este o schimbare de practici administrative și multe autorități și-au făcut treaba într-un anumit fel ani de zile și acum li se cere să facă lucrurile diferit. De exemplu, nu se ceară traducerea completă a tuturor documentelor și să contacteze alte autorități mai degrabă decât să spună nu am încredere în aceste documente și să refuzăm aplicația. Și asta cere uh, o schimbare a practicilor administrative. De asemenea, aceste autorități ne-au răspuns uh, că încă nu li se pare foarte ușor de înțeles care directive se aplică. Deci mai e nevoie de multă instruire și de creștere a, a conștientizării pentru a face aceste servicii să funcționeze mai bine. Pe baza utilizării actuale a sistemului, credem că acest uh, instrument este unul foarte performant și credem de asemenea că ar fi foarte util să extindem uh, sistemul și la alte zone de politici uh, și să-l dezvoltăm ca un instrument generic care poate folosi nu doar pentru o singură zonă, ci și pentru cât mai multe nevoi și zone de politici de politică și pentru a demonstra acest lucru, Consiliul a decis să lanseze un program pilot de utilizare uh, a sistemului în domeniul uh, uh, transferării angajaților și vom încerca să adaptăm sistemul IT pentru a răspunde la întrebările pe care autoritățile le vor pune în acest domeniu al detașării angajaților. Și a patra zonă pe care o vom adăuga, al patrulea domeniu, în primul rând mulțumită dumneavoastră, Parlamentul European, pentru că ați adăugat o referință la acest sistem în noua directivă privind drepturile pacienților. Așadar, pentru unele schimburi de informații în cadrul directivei privind drepturile pacienților, vom încerca să folosim de asemenea acest sistem. Anul trecut ne-am uitat la multe zone uh, pentru a vedea care e potențialul de expansiune a sistemului și am găsit 25 de directive diferite, unde teoretic cel puțin ar fi util să folosim uh, sistemul, dar încă trebuie să discutăm acest lucru cu toate autoritățile implicate, cu toți uh, actorii implicați. Două domenii care uh, par destul de promițătoare sunt cele al jocurilor de noroc și al comerțului electronic. O altă parte de dezvoltare pentru sistem se referă la faptul că trebuie adăugate o serie de noi funcții și una dintre aceste noi funcții se referă la un modul pe care îl putem folosi pentru procedurile de notificare. După cum știți, în multe directive se spune că statele membre au obligația de a notifica noile reguli naționale sau excepții și asta nu se face într-un mod foarte sistematic acum. Credem că din moment ce noi avem atât de multe autorități care sunt registrate în sistem, în AMI, ar fi util să le dăm și o procedură de notificare pentru ca ei să folosească sistemul. Și, în fine, un alt aspect începește expansiunea și dezvoltarea sistemului este legarea lui de conectarea lui cu sisteme deja existente. Există multe sisteme, uh, de exemplu, de baza de date privind calificările profesionale, care noi credem că ar putea fi uh, legată, conectată în mod util cu AMI și asta ar evita multe suprapunere. Așadar, pe scurt, ce vrem să facem aici este să dezvoltăm sistemul ca un instrument de cooperare administrativă care va da autorităților un instrument uh, un set de instrumente cu care se poate face schimb de informații între ele, dar și uh, cu comisia, de exemplu, pentru procedurile de uh, notificare. Beneficiile uh, reutilizării AMI sunt evidente, uh, este mult mai ieftin să dezvoltăm sistemul, pentru că nu trebuie să încep de la zero. Evident, uh, data de livrare a sistemului care deja este și care doar este dezvoltat uh, cu încă un modul uh, e mai rapidă, dar dacă ne uităm și din perspectiva utilizatorului, este mult mai prietenos cu utilizatorul dacă există uh, o posibilitate de a îndeplini mai multe sarcini cu același uh, instrument. Deci dacă nu trebuie să te loghezi în 2, 3, 4, 5 sisteme diferite cu parola lui fiecare, ci doar din uh, AMI intri pe toate sistemele și îți poți rezolva toate problemele de cooperare administrativă cu același instrument. De asemenea, în ce privește probleme de helpdesk, de training și de promovare, e mult mai ușor să pregătești oamenii pentru un singur instrument decât pentru patru sau cinci și, în fine, cu cât uh, ai mai mulți utilizatori legați într-un singur sistem, conectați într-un singur sistem, cu atât sunt mai mari beneficiile de networking, pentru că acum aveam peste 6.000 de autorități. Sigur, vor trebui să facă și alte tipuri de activități împreună și dacă sunt conectați cu un, a, același instrument, lucrurile vor fi mai ușoare. Un lucru foarte important pentru sistemul AMI este că nu există costuri pentru utilizatori. Costurile AMI, pentru că e un sistem centralizat, sunt plătite din bugetul european, deci statele membre nu trebuie să plătească la dezvolt, contribuie la dezvoltarea uh, AMI, ceea ce face că acest sistem să aibă un prag de acces foarte mic. Apoi, AMI nu există doar pentru beneficiul administrației, pentru că indirect el ajută și cetățenii sau afacerile, întreprinderile, pentru că duce la replici, răspunsuri mai rapide din partea autorităților care găsesc mai ușor informațiile necesare. Asta duce și la o scădere a nevoii de a traduce documente, pentru că statele membre pot întreba pur și simplu autoritatea din țara cealaltă dacă e un document valid, mai degrabă decât să ceară o traducere autorizată sau ceva similar. Și în fine, Bine, vor fi mai multe refuzuri ale aplicațiilor din cauza uh, lipsei de informații sau uh, neînțelegerii standardelor. Deci, care sunt următorii pași? În primul rând, credem că ar trebui să intensificăm uh, programele de training și de dezvoltare a conștientizării, mai ales pentru a crește nivelul de utilizare în domeniul serviciilor. În al doilea rând, am cerut un studiu privind arhitectura IT în vederea extinderii sistemului ca să ne asigurăm că întregul sistem va rămâne sustenabil chiar și atunci când îl vom uh, uh, aplica la atât de multe noi zone de politici și domenii. Până în 2012 trebuie să avem un uh, calendar clar de extindere. Am identificat niște zone, dar trebuie să avem angajamente clare din partea uh, celor implicați că vor folosi acest sistem și să putem dezvolta noile funcționalități de care avem nevoie și, în fine, vrem să facem o propunere pentru o reglementare a AMI, uh, un regulament privind AMI în iunie 2011 să supunem acest uh, regulament Parlamentului și Comisiei și care să codifice practic toate regulile de protecție a datelor existente în acest moment în deciziile și recomandările Comisiei. Uh, supervizorul privind protecția datelor la nivel european, supervizorul european, a sugerat ca toate aceste uh, reguli să fie la un moment dat adunate într-un instrument de codecizie și considerăm că e momentul să trecem la uh, elaborarea unui astfel de instrument. Dar, de asemenea, vrem să clarificăm rolurile și responsabilitățile diferiților actori din acest proces și vrem să creăm un instrument flexibil care să ne permită utilizarea AMI și pentru alte zone de politici într-un mod flexibil. Asta se pregătește, așadar, dacă vreți mai multe informații în legătură cu tot acest, cu tot acest sistem, avem un website cu foarte multe documente. Acolo găsiți și raportul anual, dar tocmai ați primit o copie pe hârtie a acestuia. În comunicarea Comisiei privind extinderea și dezvoltarea AMI veți găsi mai multe detalii privind criteriile și uh, orientările generale ale strategiei noastre de extindere și, în fine, aș vrea să vă ofer, dacă sunteți interesați, să organizăm o sesiune de informare pentru membrii Parlamentului și asistenți în legătură cu modul în care funcționează AMI, undeva în mai sau iunie, aproape de momentul în care vom propune regulamentul. Dacă vreți să știți mai mult și mai exact despre cum funcționează AMI, vă putem face o demonstrație a acestui sistem. Mă voi opri aici, dar sunt dispusă să răspund la orice întrebări ați putea avea. Președintele, mulțumesc, uh, Marion, pentru o prezentare foarte interesantă și, de asemenea, uh, pentru că ne-ai uh, inclus în revizuirea unei viitoare strategii și cred că întreaga problema a guvernanței și a pieței unice urcă foarte mult pe agenda europeană, mai ales după actul european unic și unde am avut niște dezbateri foarte importante. Și acesta e un instrument extrem de important și cred că unele dintre domeniile pe care le-ați identificat pentru extinderea AMI sunt foarte, foarte importante, deci sunt sigur că și comisia noastră vă va susține foarte mult. Dragi colegi, avem ceva timp la dispoziție. Are cineva întrebări pe care ar vrea să le pună? Domnul Schwab a indicat uh, dorința de a vorbi, domnul Corea de Campos, mai alt altcineva? Doamna Rule? Nu? Dumneavoastră? Bun, începem cu domnul Schwab și domnul Corea de Campos după aceea. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, bineînțeles, să mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Cred că sistemul IMI este extrem de important, lucru care a reieșit în timpul discuției privind directiva pentru servicii. Un instrument uh, pentru a obține informații la nivel transfrontalier. Ținând cont de problemele lingvistice uh, pe piața internă, vedem că adesea uh, Uh, oamenii nu au fost în măsură să obțină informații necesare. Acum, mulțumită IMI, acest lucru este posibil. De asemenea, este posibil și faptul că se ține cont de protecția datelor în cadrul acestui sistem, fiindcă discutăm despre date naționale și, în general, astfel de date trebuie să fie cuplate cu un nivel crescut de siguranță. Am analizat ceea ce ați descris dumneavoastră aici. Într-adevăr, Germania este fruntașă la nivel mondial în ceea ce privește sistemul, uh, sistemul uh, datelor registrate în IMI. Există și alte state cu o altă situație, cu o situație similară, mă scuzați. Estonia, de exemplu, are foarte multe autorități înregistrate. M-ar interesa, prin prisma prezentării făcute, unde sunt problemele. Sistemul acesta este nou, Statele membre cu siguranță au deja opinii diferite formate pe acest sistem. Vreau să știu unde există probleme de utilizare. Dacă există anumite categorii profesionale, de exemplu medicii, unde pot să apară probleme specifice. Și dacă există acestea, ne-ați putea să, ați putea să ne descrieți puțin. Vă mulțumesc. Um, da, se pare că avem aici niște date interesante. Ar trebui să vedem câte autorități avem pe număr de locuitori. Asta ar fi interesant. Se pare că doar în Grecia există 65 de organizații înregistrate în domeniul calificărilor profesionale. Uh, Domnul profesor Corea de Campus are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să mulțumesc Comisiei pentru că a organizat această prezentare Prezentarea a fost uh, clară și, cred eu, reflectă un aspect interesant uh, care are acum uh, loc. Am câteva comentarii. În primul rând, ideea unei autorități naționale la toate nivelurile. Ei bine, știm că asta poate să includă și pe antreprenori, pentru că asta s-a menționat în prezentare. Imaginez însă că am putea include și sindicatele. În uh, aceste proiecte IMI uh, sunt incluși și uh, cetățenii obișnuiți sau această posibilitate nu există? Aceste proiecte sunt restrânse pentru instituții sau pentru servicii? Și apoi mai am o întrebare de adresat. Ea se leagă de caracterul proactiv al acestui proiect. Oare acest caracter există sau proiectul este doar informativ? Evident, ar fi extrem de important ca aceste informații să fie disponibile, însă ar fi încă și mai bine dacă reprezentanta uh, comisiei ar putea să ne dea și un exemplu proactiv, adică un exemplu al modului în care o autoritate poate să ia contact direct cu o autoritate dintr-un alt stat membru. Oare ați planificat o astfel de interacțiune? sau vă veți uh, concentra doar pe furnizarea de informații? Acestea sunt cele două întrebări pe care doream să le adresez, însă aș dori să felicit pe toată lumea pentru uh, succesul deja înregistrat. Mulțumesc! Mai există vreun coleg care dorește să intervină pentru a pune întrebări? Atunci am eu câteva comentarii. Ați uh, spus la un moment dat uh, cât de important este limbajul și traducerea și uh, am luat uh, notă de anumite schimbări în sistemul uh, de traducere și uh, cred că acest sistem este extrem de dependent de uh, traducere. Ați putea să ne dați informații în legătură cu uh, modul în care progresăm în ceea ce privește proiectul de traducere? Apoi, uh, cred că a fost important să ridicăm problema instruirii sau să ne referim la promovarea utilizării acestui sistem în statele membre. Știu că aveți uh, uh, reuniuni de cooperare și așa mai departe, însă oare se poate face ceva mai mult în această privință? Există poate și alte instrumente online care ar putea să facă parte din această inițiativă și care să încurajeze uh, statele membre să folosească acest sistem mai mult. întreprinderile, cetățenii uh, care vor fi afectați uh, ar trebui să fie și ei uh, conștienți de faptul că pot obține informații rapide în legătură cu problemele pe care le au cu recunoașterea calificărilor profesionale. Același lucru este valabil și pentru sistemul Solvit, adică să existe un punct unic de informare. Bănuiesc că și aici lucrurile s-ar putea rezolva astfel. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Voi începe cu întrebarea domnului uh, Schwab. Care sunt uh, problemele actuale? Ei bine, aș dori să clarific lucrurile. Comisia acum nu are acces la conținutul informațiilor schimbate în cadrul acestui sistem. Avem doar statistici în legătură cu numărul de schimburi și de domeniul în care au uh, loc. Aceste schimburi de informații țin de cazuri individuale, conțin date personale și, cum spuneam la început, în cadrul acestui sistem ne asigurăm că doar cei uh, care trebuie să cunoască aceste date personale au acces uh, la ele. Ce putem face este următorul lucru. Putem uh, să observăm cât trafic există în legătură cu o anumită profesie, însă asta nu înseamnă neapărat că acolo există probleme. Cât privește problemele generale pe care le-am identificat, eh, ei bine, eh, am văzut că lista autorităților este impresionantă, însă există state unde ne-am așteptat la un număr mai mare de eh, înregistrări, de exemplu Italia, unde există doar 30 de autorități înregistrate. Poate că ar fi suficient, însă practica ne dovedește contrariul. Există adesea dificultăți să ne asigurăm că toate autoritățile care trebuie înregistrate, mai ales la nivel uh, regional, uh, se chiar înregistrează. Așadar, am putea eventual să punem presiune asupra autorităților uh, italiene. Dacă adresăm o întrebare unei autorități italiene și acea autoritate nu e cea căreia trebuie să ne adresăm sau ea nici măcar nu există, atunci există o insatisfacție vis-a-vis de utilizarea sistemului. Practic, toate statele membre trebuie să se asigure că toate autoritățile care au un rol de jucat într-un anumit domeniu sunt înregistrate. Și așa ajung la comentariile și întrebările domnului eh, De Campos antreprenorii și cetățenii nu pot să se înregistreze în sistem. AMI uh, este doar un instrument pentru uh, comunicarea între autoritățile administrative. Însă, în anumite state membre există camere uh, ale comerțului care au un rol de jucat în aplicarea directivei privind serviciile, pentru că adesea înregistrează companiile, întreprinderile și în aceste cazuri camerele comerțului sunt utilizatori înregistrați registrați ai uh, IMI. IMI nu este uh, deschis cetățenilor obișnuiți, însă dacă citiți uh, comunicarea legată de extindere și dezvoltare, veți vedea că ne gândim deja să dezvoltăm un instrument prin care să ne asigurăm că cetățenii și întreprinderile pot înainta informații autorităților direct prin IMI. Considerăm că avem nevoie de asta pentru anumite zone politice pe care le-am identificat. Domnul de campus a întrebat și dacă schimbul de informații în AMI este uh, unul uh, doar informativ. Nu așa stau lucrurile, clar. Autoritățile solicită informații atunci când au nevoie de ele în anumite situații specifice, de exemplu în exercitarea rolului de supraveghere. Și vă voi da un exemplu care a fost deja menționat și materiale deja distribuite. Avem un uh, caz, uh, caz al uh, unei companii de înregistrare a mărcilor din Cehia care um, a luat legătura cu o companie care producea mănuși. Însă această companie nu era de fapt înregistrată Autoritatea cehă a uh, verificat uh, actele acestei uh, companii care pretindea că este înregistrată și a primit răspunsul că această autorizație era într-adevăr una validă. Acesta este un exemplu al modului în care funcționează AMI. Deci nu vorbim doar despre un schimb de informații pentru a fi mai bine informați, ci facem totul pentru a îndeplini rolul dat de cele două directive. Domnul Howard a menționat, uh, domnule Harbour, ați menționat o notă de subson în legătură cu uh, traducerea în cadrul AMI și, um, din păcate, um, sistemul automatic de traducere al comisiei care este folosit uh, pentru a traduce um, căsuțele care fac parte din sistemul de informație nu, nu mai funcționează din cauza unei hotărâri a Curții de Justiție. Am primit însă uh, mult feedback din partea uh, utilizatorilor care au nevoie de uh, acest instrument și care consideră că acesta trebuie să apară online cât se poate de repede. Însă, din păcate, nu putem Uh, stimula utilizatorii să folosească instrumente precum Google Translate, pentru că vorbim despre date personale care trebuie păstrate în cadrul sistemului. Însă lucrăm îndeaproape cu Departamentul Comisiei pentru Traducere, care uh, dezvoltă un succesor al, acestei, uh, al acestui sistem automat de traducere al Comisiei și această unitate deja ne-a furnizat uh, un uh, proiect uh, pilot al noului sistem. Însă, din păcate, nu mai putem folosi sistemul automat de traducere al Comisiei. Asta nu înseamnă însă că au dispărut toate funcțiile lingvistice din AMI, pentru că majoritatea întrebărilor de fapt se bazează pe forma, formate predefinite, deci pretraduse de întrebări. Și acum uh, remarca legată de instruire și promovare. E bine, acum uh, am organizat un uh, studiu um, la nivelul coordonatorilor AMI din fiecare stat membru care să releve exact de ce este folosit pe scară redusă acest sistem în anumite domenii. Dorim, practic, să adecvăm, să putem găsi o formulă adecvată de uh, abordare a uh, problemelor legate de instruire și promovare. Am putea să apelăm și la funcționare uh, online pentru că așa am putea uh, aborda mai bine aceste probleme. În ceea ce privește instruirea și promovarea, nu uh, dorim uh, să stabilim ceva ce nu ar putea să slujească scopurilor noastre, ci mai întâi să vedem care sunt problemele și să găsim un program adaptat de instruire și promovare la aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Rapti are o ultimă întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați lăsat să adresez o întrebare. Vreau să știu dacă la această rețea pot participa și sindicate. Cred că deja a fost adresată această întrebare. Să luăm cazul Uniunii Industriale Elene. Aceasta este organizația care reprezintă industria. Mă refer strict la realitatea elenă, dar poate că acest lucru este valabil și pentru alte state membre. Mă refer aici la organizația funcționarilor publici. să nu uităm că funcționarii publici sunt parte a administrației publice care pot să solicite informații și care uh, ar putea participa acest sistem. Este posibil așa ceva deocamdată sau nu? Mulțumim, doamnă Rapti, reprezentanta Comisiei are cuvântul. Este la atitudinea statelor membre să decidă pe cine înregistrează ca și autoritate competentă în sistem. Nu este exclusă nicio autoritate. Deci dacă un stat membru decide că o uniune sindicală are un anumit rol de îndeplinit uh, Uh, în ceea ce privește implementarea directivei pentru servicii, atunci evident că se poate lua decizia ca acel corp, chiar dacă este o uniune sindicală, să fie înregistrat în sistem. IMI oferă flexibilitate deplină în acest caz și trebuie să decidă statele membre. Da, cu siguranță acest lucru ar deveni problematic dacă ar fi uh, analizat uh, detașarea lucrătorilor. Vă mulțumim pentru activitate, mulțumim tuturor celor care au participat. Um, cu siguranță ne-au urmărit uh, oameni și uh, pe internet, uh, cu siguranță cei care lucrează pe IMI. Un subiect extrem de important și este important ca oamenii să știe că sprijinim acest sistem. Așteptăm să conlucrăm cu dumneavoastră pe mai departe și să primim o propunere legislativă formală din partea dumneavoastră în decursul anului. Avem deocamdată comunicarea. Coordonatorii vor analiza subiectul și vom vedea dacă vom incorpora această comunicare într-un raport din propria inițiativă privind chestiunile legate de piața internă. Ideea este că mereu venim cu noi idei. Avem și noi un tablou de bord care trebuie analizat la ora actuală și poate că vom, vom lega pe acesta de raportul anual pe care ni-l veți trimite. Vă mulțumesc încă o dată. Înainte de a suspenda reuniunea această seară, câteva anunțuri. Mâine vom reîncepe lucrările la nouă. O mică schimbare pe ordinea de zi pentru mâine dimineață. Primul punct va fi raportul doamnei Roitva, de fapt avizul doamnei Roitva privind schema de garantare a depozitelor la ora 9, după care domnul Panțeri uh, și domnul Pațiș vor prezenta raportul. Vom vota la 10 și un sfert pe o serie de amendamente, după care vicepreședinte Tajani sosește la comisia noastră la 11 jumătate pentru a ne prezenta programul său. Și știu că dorește să abordeze niște subiecte foarte interesante, standardizarea fiind un subiect cheie al programului său de lucru. La ora 3 vom avea reuniunea coordonatorilor, după care la ora 16.30 vom avea o dere extrem de importantă uh, îndrumate de domnul Van de Camp în ceea ce privește uh, acordarea de autorizații pentru vehicule cu 23 roți. Sperăm să avem uh, participanți și pe internet, fiindcă am promovat acest subiect în uh, publicații diferite în statele membre și sperăm să arătăm că acesta este un domeniu unde Parlamentul European, iată, face uh, trimitere la toți cetățenii, indiferent de interesele acestora. Să sperăm că mâine ni se vor alătura aceștia pentru a-l pe domnul Van de Cap pe parcursul audierii. Mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc pentru sprijin, mulțumesc comisiei. Aștept să ne revedem mâine.